Dragi colegi, aș dori să începem reuniunea. Bine ați venit, bună ziua tuturor. Astăzi avem două audieri uh, importante. Dacă nu există obiecții legate de ordinea de zi, o considerăm a fi adoptată. Regimul lingvistic de astăzi este următorul. 19 limbi sunt disponibile, mâine vor fi doar 16 și ca întotdeauna reuniunea noastră este transmisă pe internet. Procesul verbal a reuniunii emis în data de 24 mai sunt disponibile pe pagina de internet a comisiei noastre și dacă nu există obiecții, acest, procesul verbal va fi adoptat. Văd că nu există niciun comentariu, deci putem să începem audier. Aș dori să-i spun uh, bun venit domnului Christoph Gauss, șeful Uh, laboratorului de testare a vehiculelor și măsurarea emisiilor din partea Automobil Clubului German. Bun venit la comisia noastră. ADAC este cel mai mare uh, club auto în Europa, reprezintă uh, șoferii și părțile implicate în toate punctele de vedere, evaluează de asemenea um, întreprinde teste ale vehiculelor și măsoară emisiile în propriul laborator și ca întotdeauna, dragi colegi, am dedicat o oră și 40 de minute acestei audieri, um, defalcată pe două rânduri um, două runde, dar o să dau în primul rând cuvântul domnului Gauss pentru a ne ține o prezentare de 10 minute. Vă mulțumesc, doamnă Van Brent, mă numesc Christoph Gauss și aș prefera să vorbesc în limba germană, pentru că astfel vă pot răspunde mai în detaliu la întrebările pe care le aveți. În primul rând, permiteți-mi să vă prezint pe scurt ADAC-ul, clubul nostru. După cum ați auzit, este al doilea camărime din lume. În Germania avem 19 milioane de membri și obiectivul activității noastre este de a informa cât mai bine posibil membrii clubului nostru din punct de vedere tehnic, uh, în momentul în care uh, membrii doresc să achiziționeze un uh, autoturism. În fiecare an testăm 150 de autoturisme, măsurăm și emisiile cauzate de aceste vehicule și așa mai departe. În Germania, în apropiere de München și vedeți pe imagine, vedeți acest centru de testare tehnică, Aici lucrează în jur de 200 de angajați, uh, facem uh, teste de uh, impact, avem un laborator de testare a emisiilor, există mai multe divizii tehnice în acest centru. Aici sunt, aici lucrăm la la autoturismele ADAC care Uh, sunt prezente pe străzile din, uh, din Germania, deci acumulăm uh, un grad mare de know, how în centrul nostru, de care și profităm. În activitățile de testare sunt implicați 60 de angajați care efectuează testele respective sau există și consilieri care lucrează la recomandări care apoi sunt puse în aplicare peste tot în Germania lucrăm cu mulți uh, parteneri internaționali. Vedeți pe această imagine mai multe logo-uri, simboluri. Uh, colaborăm cu FIA, cu ICRT. Uh, este vorba de organizații de, de protecție a consumatorilor care preiau testele efectuate de noi și Uneori uh, participăm la diferite proiecte comune cu autoritățile federale germane, cu autoritățile europene. Din punct de vedere procedural, de ce ne aflăm aici și de ce este atât de discutat în acest moment uh, motorul uh, diesel? Da. Aș dori să vă prezint în primul rând două uh, diapozitive. Știți că în uh, laboratorul uh, Comitetului Californian pentru Resursele Aeriene s-au efectuat câteva teste și cu această ocazie s-a observat, nu știu dacă observați acest lucru pe această imagine, în mijloc sunt rezultatele ciclului american de testare FTP-75. Limita americană pentru pragul maxim american pentru acest test este linia verde. În mod surprinzător, ce vedeți în dreapta cu culoarea albastră, noul ciclu european de testare. Deci, în acest test au fost uh, testate comparativ două, două autoturisme care au dat rezultate mult mai proaste decât uh, rezultatele din uh, Statele Unite ale, ale Americii. Uh, Apoi, Universitatea din West Virginia, din Virginia de Vest, a efectuat teste în condiții reale de condus, nu cu aceleași autoturisme, însă cu autoturisme similare, pentru a observa ce se întâmplă în condiții reale de condus cu emisiile Autoturismele au fost uh, conduse în San Francisco și cred că ați auzit de aceste nouă teste care măsoară emisiile în condiții reale de condus și vedeți în, în uh, dreapta, vedeți uh, vehiculul A, B și, uh, și C și uh, rezultatul ciclului FTP se regăsește sub linia verde, deci este respectată aproximativ uh, limita maximă și vedeți cu cât se, se depășește această limită, chiar de 50 de ori uneori. Deci a fost un motiv suficient de întemeiat pentru a examina mai îndeaproape acest subiect. Pentru a ADAC, această realitate nu a fost o surpriză foarte mare. Noi, din 1997, avem propriul nostru laborator în Landsberg am Ech și aici putem face teste în diferite condiții, dincolo de testele necesare pentru obținerea omologării de tip. Pentru ADAC, pentru clubul nostru, a fost întotdeauna important să vedem care sunt uh, emisiile reale. Pentru noi ne-a interesat în primul rând care este consumul uh, de combustibil al autoturismelor. Câtă benzină sau câtă motorină se consumă, în același timp am măsurat și emisiile cauzate de aceste autoturisme, am lucrat la dezvoltarea unor uh, proceduri de testare care să ne permită să măsurăm atât emisiile de dioxid de carbon cât și de noxe și um, avem o procedură similară cu procedura de testare Euro NCAP, unde este vorba de publicarea unor, uh, unor uh, valori, nu a unor cifre anume. Și din totdeauna valorile nu au fost cele mai bune. Testul ecologic constă din trei cicluri de condus. Avem o mică modificare a, a ciclului de testare pentru omologare, ține seama de schimbarea vitezelor, uh, vitezelor pe parcursul condusului și pe lângă acest uh, ciclu de testare clasic avem și alte două teste. Um, primul uh, introdus în anul 2012 este vorba de ciclul procedurile de testare a vehiculelor ușoare armonizate mondiale și celălalt este vorba de noul uh, ciclu european de testare, însă aceste uh, teste au fost făcute cu motorul cald la, la pornire. În momentul respectiv nu există încă procedurile, nu există procedurile mondiale uh, armonizate. Însă am, văzut, am încercat să vedem ce se întâmplă și dacă nu respectăm noul ciclu de condus european. Am testat și un uh, autoturism pe autostradă la viteză de 130 de km pe oră. Um, în afara acestor teste bine cunoscute, VLTC, NDC și așa mai departe. În plus, în anul 2014, deci în urmă cu 2 ani, am efectuat primele teste în condiții reale de, de condus în colaborare cu TÜV Nord și cu autoritatea responsabilă pentru mediul înconjurător din uh, landul Baden-Württemberg. Am, avut, am pus la dispoziție trei autoturisme care au fost testate în mod uh, permanent, autoturisme care dispuneau de uh, respectau normele de emisii Euro, Euro 6 și vedeți aici care sunt modele Mazda 6, BMW 320 și Volkswagen Passat CC. Și aici există o analizare, evaluare a 40 de autoturisme care respectă norma Euro 6, toate cu motoare uh, diesel. Am reprezentat factorul de conformitate 2,1 uh, și uh, linia albastră este la 0,1. Deci, dacă comparăm uh, VLTC, ciclul mondial cu ciclul european, atunci ciclul mondial de testare este puțin mai uh, rău decât cel european. Deci, în stânga, vedeți autoturismele cu cele mai mari emisii uh, și cu cel mai mare factor de conformitate. Însă, punctul de referință este comparația între ciclurile de testare cel mondial și cel european și nu în condițiile de testare a condițiilor reale de condus. Însă toate uh, autoturismele au ieșit în, uh, în uh, evidență prin nerespectarea emisiilor. Uh, Există câteva autoturisme care au, aveau tendința de a respecta aceste emisii, însă nu întotdeauna anumite condiții, aceste emisii, aceste praguri erau uh, depășite. Și ne puteam aștepta la acest lucru, însă ne, acest lucru ne demonstrează că condițiile de testare uh, nu sunt întotdeauna reale, chiar dacă acest lucru ar fi de dorit. Există o gamă largă, cunoscută de mult timp, toate sunt autoturisme care respectă norma Euro 6, dar și în cazul autoturismelor Euro 5 cunoaștem aceleași, aceleași situații și sunt informații pe care le-am uh, publicat. Și aici puteți să observați cum, uh, cum se uh, poziționează aceste autoturisme față de, față de factorii de conformitate. Punctele galbene sunt uh, pragurile Euro 5 și Euro 6, cele albastre sunt uh, autoturismele Volkswagen. Uh, vedeți că există și viteza măsurată între 150 și 100 uh, de km pe oră și uh, apoi pe axa de jos sunt emisiile de uh, noxe. observăm că există o apropiere pentru norma Euro 6, dar în anumite uh, situații emisiile sunt mult mai mari decât uh, pragurile maxime prevăzute de norma uh, Euro 6. Situația este similară pentru BMW și pentru Mazda și, în general, uh, toate cele tehnologii de reducere a noxelor uh, principale EGR, LNT și SCR pot contribui la reducerea emisiilor, însă nu o fac atât de bine încât să fie respectate pragurile stabilite. Aici vedeți ilustrate cele trei uh, tehnologii uh, amintite pe care cred că le-ați, cuno- le-ați uh, cunoscut deja de la alte audieri, deci nu aș dori să vă dau acum prea multe detalii. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru introducere și, ca întotdeauna, dau cuvântul în primul rând uh, celor doi raportori. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Gauss. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile pe care ni le-ați furnizat astăzi. Și prima mea întrebare se referă la metodologie. Mă auziți, da? Prima mea întrebare se referă la metodologie. Sincer, nu prea uh, cunosc chestiunile tehnice și n-am înțeles prea bine. Testele pe care le-ați realizat sunt teste în laborator, în mod exclusiv, sau ați făcut și uh, teste cu sisteme portabile, nu? Dies sind bis jetzt Până acum este vorba de teste exclusiv efectuate în laborator. Până acum am văzut că de fiecare dată când încercăm să... când avem un test care nu respectă ciclurile de testare, atunci emisiile cresc. cresc. Lucrurile s-au schimbat într-adevăr în uh, ultimii ani. În ultimii doi ani am gândit la eventualitatea de a folosi un sistem portabil de măsurare a emisiilor. Am comandat un asemenea sistem înaintea apariției crizei motoarelor cu, uh, cu diesel Însă, în acest moment, dispunem de un asemenea sistem și în acest an vom începe efectuarea și test, unor teste cu aceste sisteme portabile de măsurare a emisiilor. Mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră a spus că acum doi ani de zile ați început să utilizați aceste sisteme portative și acest lucru era din cauza faptului că aveați îndoiele asupra faptului că anumiți fabricanți ar fi utilizat anumite strategii pentru a se încadra în limitele prevăzute sau uh, nu are nimic de a face cu astfel de uh, bănuieli? Wir haben keinen Verdacht der Manipulation. Nu am avut vreo bănuială legată de manipulări pentru că nu puteam uh, stabili acest lucru prin nu putem stabili acest lucru prin testele noastre, însă am observat că emisiile uh, reale sunt diferite față de cele din uh, testele de, de laborator. Nu, nu este vorba neapărat de, de manipulare, ci de reducere acestor emisii. De foarte, de foarte mult timp se cunoștea faptul că noul ciclu de condus european nu prevede testele care să permită măsurarea precisă a, a emisiilor. Și tocmai de aceea a trebuit să recurgem la aceste teste suplimentare. Ah, Mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră știți că Uniunea Europeană va face în așa fel încât testele pentru emisii să fie obligatorii, dar în condiții de testare uh, condus real. Uh, după părerea dumneavoastră, ce anume se va schimba atunci? Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește această nouă propunere a Comisiei Europene, în așa fel încât testarea aceasta să fie obligatorie? Și, în al doilea rând, va schimba, într-un fel sau altul, felul în care dumneavoastră lucrați? Zunächst unterstützen wir den În primul rând, sprijinim în totalitate noua directivă în care este prevăzută obligativitatea testărilor în condiții reale de condus. Cerusem acest lucru anterior, în momentul în care nu existau asemenea teste de teste în condiții reale de condus, însă va fi vom avea nevoie de asemenea teste pentru a înțelege exact ce se întâmplă în realitate și pentru a câștiga încrederea consumatorilor. Și această dimensiune ne va afecta uh, activitatea. Suntem în momentul în care reflectăm la posibilitatea unor teste și mai uh, severe pentru a, a prezenta și mai clar și mai transparent uh, emisiile de noxe și, pe de altă parte, vom introduce uh, asemenea teste în uh, condiții reale de condus. Domnul Gerbrandi. Uh, mulțumesc, domnul președinte, și vă mulțumesc, domnule Gauss, pentru primele dumneavoastră răspunsuri și pentru introducerea noastră. Parcurg răspunsurile dumneavoastră în scris și observ că sunteți destul de critic față de producătorii de autovehicule. La întrebarea nouă, spuneți și citez introducerea de, standardului strict Euro 6 nu a fost în mod evident suficient de suficient pentru a uh, stimula industria să respecte spiritul legii. Este destul de dură declarația. Și apoi, la răspunsul 2, spuneți că toți factorii de decizie știau de foarte mult timp uh, de aceste diferențe enorme. Eu cunosc ADAC, uh, fiind o organizație foarte influentă în Germania și știu că germanii sunt foarte conștiincioși în aplicarea legislației. Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat când ați discutat rezultatele testele dum- testelor dumneavoastră cu autoritățile germane? We sometimes discussed uh, this. Uh, Am. Voi continua să vorbesc în germană. Am uh, discutat cu autoritățile aceste subiecte. Autoritățile cunoșteau această tematică și, și din partea ministerelor exista dorința și presiunea de a crea uh, sisteme de testare diferite față de cele din laborator. S-a vorbit deci de mult de RDE, deci uh, testarea în condiții reale și am fost sprijiniți și de minister și, și noi am considerat că este necesară uh, o astfel de testare. But despite that attitude... Însă, în ciuda acestei atitudini în Ministerul German, a durat ani de zile. Poate ne puteți explica de ce? Și apoi, ați discutat vreodată dacă ar putea exista vreo procedură de sancționare a industriei auto o discuție care să meargă mai departe decât uh, sistemul actual sau poate care să se referă la aplicarea legislației actuale. La nivel de experți um, am um, înțeles de ce nu se promova acest subiect la nivel politic. Și dar de ce uh, soluțiile nu au venit așa de repede cum ni le-am dorit, nu pot să vă spun. În ceea ce îi privește pe producători, într-adevăr, considerăm că ei vor să îmbunătățească autovehiculele pe care le produc, însă fac numai uh, ceea ce se impune cu mari presiuni. În mod uh, voluntar nu se face foarte mult pentru reducerea emisiilor și sunt uh, convins că se poate face mai mult. Așa am aflat ce am învățat că dacă noi facem un uh, test uh, mai strict pe chestiuni uh, de emisii, pe noi ne costă mai mult inițial și se pun și mulți pun sub semnul întrebării necesitatea, însă așa fac și producătorii. Apoi, pe de altă parte, când s-a pus accentul mai puternic pe CO2, s-a văzut că lucrurile s-au mișcat. Domnul Gerbrandi, mulțumesc. O organizație ca dumneavoastră, cu atâta influență în Germania și care are relații bune cu funcționarii individuali care se ocupă de acest subiect și are foarte multe contacte informale cu ei. Ei bine, la acest nivel informal știați că anumite măsuri, să spun, erau blocate de la un anumit nivel superior ierarhic? Se discuta despre asta sau aveați senzația asta? Și încă o, o întrebare privind uh, text, testele de accident. Ați, uh, dacă ați avea senzația că nu sunt uh, efectuate în mod adecvat, ați permite să se prelungească situația atât de mult cum s-a întâmplat cu emisiile? Domnul Gauss, sarcina noastră este să efectuăm teste pentru a îi consilia pe membrii noștri. Bineînțeles că reprezentăm și anumite interese, însă și din punctul de vedere al activităților noastre suntem limitați, pentru că activitatea noastră este cea de consiliere. În ce măsură nu au fost aprobate la nivel politic anumite măsuri, n-aș putea să vă spun. Însă la nivel de minister, noi am avut uh, contacte. Sorry, sorry. Um, uh, I go to the political groups. Mr. Gizeke, please. Domnul Ghizeche, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Gauss. Ați, uh, ne-ați prezentat situația tehnică, noile uh, cicluri NDC și VIT, VILTC, um, avem uh, și noi vorbim despre asta, este o problemă de comunicare, care sunt uh, standardele de măsurători pe care le uh, promovăm, pentru că nu vrem să comparăm merele cu perele. Aș... Sunteți o organizație cu foarte mulți membri și aș vrea să vă întreb, ca reprezentant al ADAC, cum vedeți viitorul motorului uh, pe motorină? Considerăm că acesta este în continuare competitiv. Știm că pe baza măsurilor arătate că dacă se folosesc uh, măsurile necesare, uh, poate fi util, poate fi competitiv, este, are emisii mai scăzute de CO2, deci poate contribui la obiectivele noastre climatice, dar s-ar putea să devină mai scump pentru că filtrarea și curățarea gazelor de evacuare uh, va fi mai complexă. Și poate că va avea mai multe șanse pentru autovehicule mai mari, nu neapărat la autoturisme. Pentru majoritatea membrilor dumneavoastră, considerați că este o problemă ca autovehiculele să devină mai scumpe, pentru că, practic, um, oamenii de rând nu vor mai putea să-și cumpere autovehicule uh, și, practic, um, numai mașinile de lux vor avea aceste um, posibilități de filtrare. Domnul Gauss, n-aș spune că este vorba de produse de lux, este vorba de mărimea motorului, poate începând cu 1,6-2 litri. Uh, poate că începând de la acest nivel, dieselul uh, va avea în continuare șanse de existență, dar la motoare mici de 1,2, tehnologia pe benzină cred că se va impune sau alte tehnologii și cred că va câștiga teren. Încă o întrebare referitoare la întrebările dumneavoastră cu răspuns în scris, la numărul 8. Ați spus că Um, stațiile de um, măsurare mobile permit uh, măsurători exacte. Noi însă am aflat în audierile noastre că aceste PEMS au, dau o rată de eroare de 20 până la 30%. Cum vedeți evoluția tehnică? Cum vom putea reuși să îmbunătățim această marjă de eroare? Domnul Gauss, sistemul nostru PEMS, noi nu-l avem de foarte mult timp, nu pot să vă spun atât de mult despre precizia lui. Știm că există rate de eroare, nu vor uh, înlocui niciodată testele de laborator, aceste teste vor fi întotdeauna necesare aceste teste de laborator. Când măsurăm uh, uh, pe, prin PEMS, avem nevoie inițial de testul VLTP Deci uh, trebuie făcut o verificare încrucișată între cele două. Și astfel se poate îmbunătăți precizia. Uh, se știe foarte clar că mediul are o influență și uh, aduce un grad de incertitudine. Știm că este permis și un factor de corectare pentru noxe și astfel se îmbunătățesc lucrurile. Dar să nu mă înțelegeți greșit. În acest sens, deci în acest context se pot face măsurători de noxe foarte bine. Însă la CO2 și la uh, consumul de carburant uh, nu există o uh, certitudine suficientă, o precizie uh, suficientă, dar la noxe considerăm că există, mai ales pentru a verifica dacă se respectă un factor de conformitate de 2,1 sau 1,5, e bine, în acest context considerăm că este suficient. Mulțumesc. Doamna Revodalon Bonifoa. Mulțumesc, uh, domnule Gauss. ADAC își definește printre sarcini aceea de a-i proteja pe consumatori. Știți că noxele duc la 10.000 de morți premature pe an și dumneavoastră lucrați uh, și uh, în acest context. Vă mulțumesc și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. La răspunsurile la întrebările 1, 3 și 4 spuneți mai multe lucruri importante. În primul rând, confirmați că nu este nevoie să se dezactiveze sistemul uh, de filtrare a noxelor pentru că nu afectează motorul. Apoi, Uh, spuneți că legislația globală este bună, însă în același timp ne dăm seama că nu este respectată. Există în continuare diferențe între testele în laborator, și cele în condiții reale. La întrebarea 1 spuneți că nu ați putut găsi softul uh, fraudulos al Volkswagen și în multe audieri uh, sau multe persoane pe care le-am audiat ne-au spus că este foarte greu să găsești acest dispozitiv de invalidare. La numărul 4, uh, la întrebarea cu numărul 4, sau apropo de subiectul acesta, aș vrea să vă pun o întrebare. Programele care există uh, pe un autovehicul nu ar trebui să nu fie supuse secretului comercial pentru un obiectiv de transparență astfel încât toate organismele și asociațiile să poată verifica uh, dacă există sau nu dispozitiv de invalidare și dacă există fraudă, deci. Ja, das ist ein denkbarer Weg. Da, ar putea fi o cale pe care o putem avea în vedere. Și în directivă este uh, prevăzută strategia de emisii de bază și strategia de emisii auxiliară. Și acestea ar trebui să fie uh, dezvăluite cel puțin autorităților de omologare. Poate că nu trebuie neapărat să fie făcute publice toate detaliile, dar trebuie să existe o posibilitate de a avea informații pentru omologare. Asta este sarcina autorităților de omologare, să verifice asta și ele astfel ar putea să verifice uh, dacă există sau nu un dispozitiv de invalidare. Prin testare experimentală este greu, aproape imposibil de descoperit. Se poate întâmpla o dată sau de două ori, dar în mod sistematic nu se poate descoperi. Deci, practic, trebuie ca uh, strategiile de emisii și uh, softurile să fie uh, publicate sau să fie date cel puțin autorităților de omologare. Mulțumesc pentru acest uh, răspuns. Conform mai multor martori, se pare că un singur dispozitiv uh, pentru filtrarea noxelor nu este suficient, că trebuie combinat cu un altul. De multe ori se întâmplă în Statele Unite asta, dar nu și în Europa. De ce? Și ce acțiune ați luat față de producătorii de autovehicule în acest sens? Wir geben vom ADAC keine, oder wir empfehlen auch... Noi de la ADAC nu facem recomandări uh, de proiectare, nu vrem noi să impunem uh, tehnologii. Noi nu vrem să impunem noi uh, limite, inclusiv pentru omologare. De ce? În Europa există 1 până la două tehnologii. Avem tehnologia de recirculare a gazului de evacuare, EGR, și apoi um, sistemul SCR, Uh, pe bază de catalizator sau un altul. Este o chestiune de uh, costuri. Să ai uh, trei, um, trei sisteme plus filtrul de particule, deci patru sisteme, probabil că vor veni. Cum vor veni și filtrele de particule obligatorii. Și asta se va face cu creșterea presiunii asupra metodelor de testare. Cred că și tehnologia se va îmbunătăți. Mulțumesc, domnul Dalton. Thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mulțumesc pentru prezentare. Cu toții știm că accesul la toate datele pertinente este ceva foarte important pentru a avea date uh, pertinente. Și Ideea este să putem stabili anumite cifre fiabile în ceea ce vrește ciclul de testare. În prima mea întrebare se referă la felul în, în care aceste test, sisteme de testare sunt ele suficiente și puteți garanta rezultatele acestora? Da muss ich nochmal nachfragen, was meinen Sie mit Grunddaten? Ce înseamnă, ce, la ce vă referiți um, prin date de bază? Okay. You're going to expose my lack of uh, Dați-mi voie să-mi exprim regretul față de faptul că nu am suficiente cunoștințe tehnice. De fapt, acele informații pe care le obțineți ca urmare a ciclului de testare, cifrele, felul în care aceste sisteme de testare sunt eficiente și felul în care, ca urmare a cifrelor pe care le obțineți, conciliați clienții dumneavoastră. În, în unsera pozițion... Da, în poziția noastră față, de față de VLTP și motorul pe motorină am scris aceste lucruri. Trebuie să ne bazăm pe uh, uh, datele făcute prin testarea de, prin rezistență. Nu putem să verificăm testările. Suntem obligați să preluăm valorile din uh, autorizația oferită prin omologare, făcută uh, fie de autoritățile de omologare, fie de producători. Și acestea am vrea să le uh, vedem publicate, pentru că cel puțin a uh, emisiile de CO2 și cele de oxid de azot să fie prevăzute. Să vedem cum s-a cum s-au testat diferite, diferiții parametri. Și am vrea să putem prelua oficial aceste, acești parametri. Bun, foarte bine. Și dacă vorbim despre transparență în general, și știu că acest lucru s-a menționat despre felul în care uh, rezultatele trebuie să corespundă cu rezultatele testării în condiții reale. Acum, în ceea ce privește sistemul EGR, tehnologia de recirculare a gazului de evacuare uh, și întregul proces de autorizare și cerințele care există, cele șase regulamente, aș dori să știu dacă, după părerea dumneavoastră, ar trebui să armonizăm condițiile în care aceste sisteme EGR ar trebui să fie utilizate sau există motive tehnice în Uniunea Europeană, spre exemplu, pentru a lua astfel de decizie, uh, pentru a preîntâmpina uh, rezultate care nu sunt concordante. Also in jedem Fall sollten die Emissionsstrategien. În orice caz, strategiile de emisii și inclusiv funcția recirculării gazelor de evacuare ar trebui să fie uh, publicate. Este ceea ce spuneam și mai devreme. Suntem pentru o publicare uh, a strategiei de emisii pentru omologare. Dacă pentru asta trebuie să se mai stabilească anumite condiții, um, n-aș ști să spun, dar este decisiv când se duc, când se fac testările RDE la diferite temperaturi. Pentru aceste teste RDE avem o, o fereastră de o marjă de temperaturi uh, în care trebuie testat și uh, sistemele de filtrare trebuie să funcționeze în aceste condiții. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie suficient. Thank you. Okay. Uh, very quickly on... Da, mulțumesc. Și acum din nou în continuare în ceea ce privește transparența, pentru că nu am rămas puțin timp. Raportul dumneavoastră a spus că o transparență absolută în ceea ce privește caracteristicile combustibilor și eficiența acestora, cât și regimul de emisii, trebuie să fie asigurat. Și acum întrebarea mea este dacă ați primit datele tehnice uh, pe baza cărora s-a acordat autorizația și dacă așa stă situația, atunci uh, dacă, aș vrea să știu dacă aveți toate informațiile referitoare la test. die wir, wir fragen normalerweise nicht beim KBA an. De obicei nu întrebăm la autoritatea germană de transport, KBA, dar primim datele de la ei. Noi când uh, facem testări, 150 de autovehicule pe an, ar dura prea mult. Trebuie să avem datele rapid și le primim de la producători. Însă, după cum spuneam, dacă funcționează sau nu o recirculare, un sistem EGR, putem să-l vedem prin măsurătorile pe care le facem în ciclurile noastre de testare. Și la testele de omologare NDC totul merge bine și apoi avem celelalte cicluri de testare unde se văd diferențele. Și există autovehicule inclusiv de la Volkswagen care sunt mai bune și altele care sunt mai rele. Mrs. Uh, Weering, please. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna Weiring. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Aș avea o întrebare. Dumneavoastră ați testat emisiile încă din 2003 încoace. După părerea dumneavoastră, care sunt cele mai uh, bune îmbunătățiri asupra motoarelor pe care le-ați constatat în această perioadă? După părerea dumneavoastră, s-au înregistrat îmbunătățiri sensibile și, dacă da, din ce motive? Și când anume ați observat că existau diferențe între măsurile uh, emisiilor prin sistemul NDC, pe de o parte, și pe de altă parte protocolul WLTC 2.0. Putem să vedem că în funcție de uh, clasele de poluanți, Euro 5, 4, 5, 6 s-au îmbunătățit uh, emisiile. Scad emisiile de particule, vedem că însă că oxizii de azot nu au uh, scăzut la, în același nivel, însă în planurile de calitate a aerului s-a văzut acest lucru. Uh, oxizii de azot nu au scăzut la fel ca și celelalte substanțe poluante și de aceea trebuie să vedem ce se întâmplă în afara ciclului de testare. Există diferențe între testele de uh, omologare uh, și celelalte teste pe care le-am văzut de la bun început. Înainte, în loc de VLTC, aveam numai NDC cu uh, uh, pornire la cald și cu aerul condiționat și cu farurile aprinse. Și, și aici emisiile erau complet diferite și oxizii de azot erau uh, mult mai ridicați. Noi am evaluat, am publicat, însă, în general și în mass media, s-a acceptat acest lucru ca o slăbiciune a testului de omologare și nu ca problemă a industriei auto. Heeft u, heeft u direct contact opgenomen met de Duitse autoriteiten? Zo... Aș dori să știu dacă ați avut ocazia să abordați acest subiect cu autoritățile din Germania, cu organizațiile Um, guvernamentale și aș dori să știu care este interacțiunea pe care o aveți cu autoritățile din Germania, dacă ați uh, notat aceste lucruri negru pe alb și care a fost reacția lor. Există vreo diferență între reacția la nivel uh, guvern uh, federal și reacția obținută la nivel regional? Și apoi aș dori să știu care este și nivelul reacției europeană în acest context. Wir haben immer wieder Feldüberwachungen mit Behörden. Am făcut uh, monitorizări uh, pe teren împreună cu autoritățile, cu autoritatea de mediu, cu um, autoritatea pentru transport, cu uh, Deutsche Umwelt Hilfe. Nu am avut atâta contact, este o asociație, o asociație care uh, Um, reprezintă grupuri de interes în domeniul mediului și asta um, îi uh, creează nesiguranță în rândul membrilor noștri. Deci nu am cooperat atât de mult cu ei, însă la uh, testările pe teren și în anii 90 am făcut astfel de teste și uh, monitorizări ale, uh, pe teren și au existat cazuri de atunci și au existat situații de uh, recall care la un moment dat nu au mai fost făcute. Dar până la urmă o astfel de uh, testare și monitorizare a parcului uh, mi, se pare un instrument bun. Care este această metodă? Să se luia de pe piață uh, autovehicule folosite și să se vadă dacă respectă în continuare um, standardele. heel kort. Ja, heel kort. Bij um, grote verschillen. Încă o întrebare. În momentul în care existau discrepanțe notabile între ceea ce fusese indicat pe de o parte de către producător și pe de altă parte constatările făcute de dumneavoastră în laborator, au existat inițiative? Ce anume? Ă, mă refer la discrepanțe foarte mari. Große Unterschiede waren auch mal verursacht au existat diferențe mari care au fost create și prin defecte sistematice la un autovehicul. De exemplu, un catalizator la o serie întreagă de autovehicule care nu a funcționat cum trebuie și atunci s-a făcut o, o rechemare sau um, un uh, sistem care nu a recunoscut că noi testam la 600 de metri altitudine și aveam o altă presiune atmosferică și deci uh, nu a funcționat adecvat. Și și asta a dus la rechemarea autovehiculelor și uh, corectarea situației. Uh, Eckhout. Ah. Mulțumesc. Acum domnul Eckhout. Ok, vreau Dankeschön. Um, Herr Gauss, ich versuche aus uh, Ihren... Doamna Reda, domnule Gauss, Încerc ca, în, în temeiul răspunsului dumneavoastră, să am o perspectivă istorică. A spus că în, face din anul 2003 asemenea teste ecologice și că există o diferență între testele făcute de dumneavoastră și celelalte teste. Deci deja din 2003 aveați indicii sau trebuia să aveți indicii că există asemenea mecanisme care opresc, uh, care opreau uh, sistemele de controlare a emisiilor, asemenea dispozitive de invalidare, de manipulare. Da, este adevărat că au existat uh, diferențe foarte mari, însă nu am, spe- nu am speculat în legătură cu existența unor asemenea dispozitive de invalidare, pentru că era foarte clar de mult timp că ciclul de testare era foarte slab și tocmai de aceea am dorit să introducem alte cicluri de testare, pentru că consumul de combustibil nu uh, publicat de producători nu reflecta consumul real. Și aceasta a fost premisa de la care am plecat. Da, însă faceți trimitere și la avizul Serviciului Juridic al Bundestagului German, unde se spune foarte clar că, principial, dacă nu este vorba de motive care, să prote- care, să, care țin de protejarea funcționării bunei, funcționarea a motorului, nu trebuie să existe dispozitive care să fie, uh, care să oprească sistemele de gestionare a emisiilor. Și ați informat despre, despre acest uh, lucru uh, Autoritatea Germană pentru Autoturism? Avizul Serviciului Științific al Bundestagului German a fost publicat pentru prima dată în martie 2016. Înainte nu existau informații concrete, existau speculații despre ce ar fi permis și nu ar fi permis. Uh, formulările din directiva 15 din anul 2007 nu sunt foarte precise și uh, un prim pas este interpretarea textului de către juriști. Deci noi ne-am aflat într-o situație uh, dificilă, însă, desigur, când uh, diferențele au fost, au fost foarte mari, le-am publicat, am informat opinia publică. Atunci, când ați informat pentru prima dată Autoritatea Germană pentru Autoturisme sau Ministerul de Transport German în legătură cu asemenea diferențe imensă? Vă pot da aceste informații în, în detaliu acum, însă noi ne publicăm toate rezultatele testelor noastre și uh, diferențele sunt uh, evidente din punctul de vedere al consumului de combustibil în legătură cu emisiile de mm, oxiz de azot. Cu ocazia mai multor uh, conferințe am spus că există o diferență foarte mare mm, între un motor încălzit și unul la rece. Puteți să ne transmiteți în scris informații privind momentul în care ați purtat aceste discuții cu autoritatea germană pentru autoturism, pentru că spuneți că ați discutat cu autoritățile și că autoritățile cunoșteau aceste probleme. Noi ne-am dorit să înțelegem uh, care sunt aceste autorități și când au aflat de aceste probleme. Deci uh, v-aș ruga să ne trimiteți în scris aceste informații. Dar pot să încerc acest lucru. Uh, Vă pot uh, transmite, mă sigur, aceste informații în legătură cu testele uh, efectuate pe teren. În legătură cu celelalte 150 de autoturisme, acestea sunt de rutină. Însă, în momentul în care ați avut întâlniri cu reprezentanții ai Ministerului de Transport sau cu reprezentanții Autorității Germane pentru Autoturisme, dispuneți de aceste informații. Dar trebuie să verific. Atunci vă rog să ne tri- transmiteți aceste informații. Ați răspuns la întrebarea 4 că din punct de vedere tehnic, din punctul dumneavoastră de vedere, nu ar exista niciun motiv să, să recurgă la asemenea dispozitive care să protejeze buna funcționare a, a, a motoarelor. În legătură cu modelul Opel Zafira și discuția purtată în legătură cu acest uh, model, a spus că nu considerați că trebuie să existe un asemenea dispozitiv și care este părerea noastră atunci față de avizul publicat de Autoritatea Germană pentru Autoturisme uh, în toamna anului trecut, prin care se spune că o calibrare ulterioară a acestor software-uri ar fi suficientă și că astfel legea ar putea să fie respectată. În primul rând, prin mijloace tehnice, un autoturism poate, poate, își poate reduce emisiile. Însă măsurile pot să fie mult mai complicate decât o simplă calibrare ulterioară a, programul, a unui program informatic. Dacă vedem ce se întâmplă cu Volkswagen, cu modelele care au motoare de 2 lit- litri, se pare că este suficientă o asemenea recalibrare a software-ului. Însă, dacă discutăm despre alte condiții de funcționare, așa cum sunt cele amintite prin noua propunere de directivă, atunci o simplă recalibrare a programelor informatice nu va fi, nu va fi uh, suficientă. Deci dacă ieșim din cadrul noului ciclu european de testare, vom avea nevoie și de alte măsuri tehnice. O altă întrebare. În răspunsurile oferite la, la primele două întrebări, spuneți că nu pot fi recunoscute dispozitivele de invalidare fără a avea acces la codul sursă al uh, producătorilor. Dacă ar fi publicat acest cod sursă, ați, uh, ați putea să înțelegeți, să percepeți existența unui asemenea dispozitiv de invalidare sau nu. Noi direct nu, am avea nevoie de asistența unor experți în, uh, în informatică Însă nu acesta este țelul nostru. Nu ține de noi să recurgem, să găsim aceste dovezi. Să efectuăm noi sarcina probei din acest punct de vedere. Noi putem doar să privim un autoturism ca o cutie neagră și să examinăm doar uh, emisiile. Dacă există probleme găsirea surselor acestor probleme, cred că revine altor autorități, autor, autorități uh, naționale. Vă mulțumesc. Trecem la a doua rundă de întrebări. Domnul Șulț are cuvântul. Vă mulțumesc. După ce am adresat niște întrebări mai critice organizației Deutsche Umwelthilfe, Hilfe, Aș dori să spun de la bun început că și eu sunt membru al ADAC, la fel ca alte milioane de cetățeni din landul uh, Saxonia-Anhalt. Aș dori să-l uh, citez pe domnul Borges, cu care am discutat, uh, am avut o audiere în urmă cu ceva timp, discutam despre dispozitivele de invalidare și care a fost atitudinea industriei constructoare de, de mașini. Acesta a spus că funcția de protecție a motoarelor este interpretată în mod uh, diferit. Dacă există anumite norme legislative, atunci nu trebuie să ții seama de uh, emisiile concrete, reale. Aveți aceeași părere? Da, poate nu am o părere atât de extremă, însă uh, faptul că se permite această funcție de, de protejare a motoarelor uh, deschidă o portiță care poate fi uh, abuzată. Poate există situații extreme în care motorul trebuie să fie uh, protejat, însă nu cred că este nevoie de recurgerea acestor tehnici acum. Dar asta înseamnă că legiuitorul nu a precizat lucrurile suficient de bine astfel încât industria constructoare de autoturisme poate interpreta în mod diferit uh, normele legii. Da, prevederile trebuie să fie mai uh, concrete, trebuie să fie, uh, trebuie să înțelegem ce înseamnă funcționarea unui uh, autoturism, unui, unui motor. Și prin uh, noul ciclu de testare a emisiilor condiționale de condus vom uh, putea înțelege aceste condiții mult mai bine. Credeți că în diferitele state ale Uniunii Europene au existat interpretări diferite ale, din partea autorităților naționale ale acestei norme europene? Nu pot decât să speculez din acest punct de vedere. Știm cu toții că în diferite state există autorități diferite, laboratoare de testare diferite și ar fi de dorit dacă pe plan european s-ar respecta aceleași standardele din punctul de vedere al respectării normelor legii și dacă aceste laboratoare nu ar trebui să fie într-o concurență între ele pentru a obține clienți. Dacă mai permiteți o întrebare, ați spus că producătorii de mașini s-au concentrat pe îmbunătățirea Um, siguranței uh, autoturismelor uh, în cazul unui impact, în, în cazul unei, uh, unei coluzi, col, coliziuni și nu pe emisii și considerați că poate pe clienți a interesat mai mult siguranța vehiculelor și nu emisiile cauzate. Cu siguranță este un lucru promovat și în mass media, un, un aspect la care uh, consumatorii uh, Uh, reacționează în mod natural, îi interesează uh, propria siguranță. Domnul Artug. Vă mulțumesc, domnule Gauss. Mă bucură prezența dumneavoastră. Continuând în aceeași linie cu întrebarea colegului nostru din partea verzilor, care v-a întrebat când ați, uh, inf- ați informat autoritățile, Autoritatea Germană pentru Autoturisme sau Ministerul pentru Transport. Eu nu am înțeles foarte clar. Ați uh, informat aceste autorități în legătură cu diferențele legate de emisii sau nu? Da, informăm doar dacă în ciclurile de testare, în noul uh, ciclu de testare european, uh, vedem că există diferențe majore. Acest lucru nu s-a întâmplat prea des până acum. Dacă, dincolo de ciclul de testare uh, pentru omologare, observăm că există emisii mai mari, atunci nu am informat în mod automat autoritatea germană pentru autoturism. Și în acest caz special, ați transmis aceste informații autorității germane pentru autoturism, respectiv Ministerului de Transporturi, la care, la caz uh, special, vă referiți? Scandal, cazul uh, prea bine cunoscut în ultimele luni. Autoturismele pe care vi le-am prezentat pe coloanele respective toate în ciclul de testare de omologare au fost în ordine. Însă, apoi, în uh, ciclul de testare VLTC, pragurile nu au fost uh, respectate de departe. Însă, Autoritatea Germană pentru Autoturisme oricum nu ar fi putut trece la măsuri pentru că era vorba de un test neomologat. Deci, în rezumat, rezultatele testelor dumneavoastră erau accesibile tuturor, uh, fuseseră publicate și atunci mă întreb, nu ar fi trebuit să intervină cineva din Germania, de exemplu? De fiecare dată aceste informații au ajuns și în mass media. Au existat cazuri uh, individuale care s-au bucurat de o atenție din partea mass mediei uh, mai mare când au fost depășite emisiile de noxe sau așa, și așa mai departe. Desigur, în acest moment, opinia publică din Germania este mult mai sensibilă față de acest subiect în urma intervenții foarte dure din Statele Unite ale Americii, ceea ce nu reprezintă un dezavantaj pentru uh, Germania și ar fi trebuit să, ne, să introducem asemenea teste mult mai devreme. Mulțumesc, domnul Ghizeche. Vă mulțumesc, domnule Gauss. Aș dori să vă întreb care sunt relațiile între clubul dumneavoastră și producătorii de autoturism. Există și legături financiare? În anumite domenii uh, primim un uh, mandat uh, din partea industriei constructoare de mașini. În domeniul uh, emisiilor nu avem niciun fel de legătură. În acest domeniu suntem foarte, suntem perfect uh, neutri și dacă primim anumite uh, contracte în anumite domenii, acestea sunt desfășurate într-un mod foarte transparent. Însă acest lucru nu se întâmplă când vine vorba de emisii. Uh, buna practică uh, de specialitate descrisă dumneavoastră. V-ați referit la testarea celor 150 de autoturisme. Dar cum obțineți aceste autoturisme? Le cumpărați, le cumpărați în leasing, le închiriați sau ce se întâmplă? Este vorba de um, da, dacă testăm 150 de uh, autoturisme, uh, acestea uh, trec și, un, și prin testele ecologice. Deci luăm uh, Uh, autoturismele de la producători. Nu avem o altă alternativă la acest număr mare uh, de autoturisme. Dacă efectuăm și alte teste, atunci informăm producătorii în legătură cu faptul că efectuăm un asemenea test și uh, publicăm rezultatele, dacă este cazul, însoțită de poziția adoptată de producătorul autoturismului respectiv. Vă mulțumesc, uh, doamna Bonefa. Uh, Concernant les tests d'émission que Da, mulțumesc. În ceea ce privește testele de emisii pe care le-ați realizat, care este proporția între vehiculele care respectă limitele, vehiculele care se află la 1,5 peste limită și proporția de vehicule care se află la 2,1 peste limită, uh, comparativ cu factorul de conformitate. Sunteți cumva de părere că aceste praguri, 2,1 și uh, celălalt prag, sunt justificate din punct de vedere tehnic? Iată o primă întrebare. Wir haben bisher Până acum nu am uh, efectuat atât de multe teste pentru măsurarea emisiilor condiții reale de, de condus, încât să uh, putem avea o părere calificată în legătură cu aceste, uh, aceste emisii. Întreaga noua, noua procedură este foarte complicată, drept urmare nu vă pot spune acum Câte autoturisme respectă un factor de conformitate de 2,1 sau 1,5. Pe diapozitivul pe care vi l-am prezentat ați văzut coloana în albastru, unde putem pleca de la premisa că anumite autoturisme se descurcă foarte bine, însă în cele trei teste uh, efectuate în condiții reale de condus, nici unul din cele trei autoturisme a respectat pragurile respective și din punctul de vedere al factorului de conformitate și noi considerăm că ar trebui să fie impus unul de 1,5. Nu înțelegem de ce ar trebui să existe un factor de conformitate 2,1, chiar dacă ar fi pentru o perioadă uh, limitată de, de timp din punct de vedere tehnic, din punctul de vedere al costurilor, diferența nu este atât de mare când vine vorba de respectarea unui factor de conformitate 1,5 față de 2,1. Tocmai, tocmai de aceea afirmăm acest lucru, dar și sunt convins că pe parcursul anului vom vedea că există tot mai multe autoturisme care se îndreaptă în această direcție de respectarea acestor, acestor factori. Fernandel? Am posibilitatea de a interveni de două ori, așa că voi uh, interveni doar o singură dată, cumulând cele două posibilități. Bun, în documentul nostru din septembrie 2015 indicați că vehiculele care utilizau ultimele tehnologii disponibile respectau pe deplin normele europene și uh, respectau și factorul de conformitate, norma prevăzută. Care este numărul de vehicule care, autovehicule care respecta aceste norme? Și de ce n-au fost mai numeroase acestea, după părerea dumneavoastră? Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden. Nu. Nu am înțeles la ce document ați făcut trimiterea. C'est un C'est un position paper de la DAC. E un document de poziție a DAC din septembrie 2015 zum Dieselmotor oder? În legătură cu motoarele diesel? Nu, désolé, j'ai pas le titre là. Îmi pare rău, dar nu am titlul documentului exact. Mm-hmm. Das war aber nicht im Anhang. Ja. Anna Okay. And oui. Wir sagen, die Technologie Noi afirmăm că există uh, tehnologia necesară. Există diferitele sisteme de post-tratare a gazelor de eșapament și cele trei principale tehnologii combinate sau fiecare în parte permite a, uh, ca un autoturist să emite mai, mai puțină noxă. Și deja din anul 2015 am afirmat acest lucru, a, uh, tocmai de aceea uh, am cerut un factor de conformitate de 1,5 pentru a, noul test de, de, cicla, de nou ciclu de testare și nu știu dacă am reușit să vă răspund întreb, întrebării. Nu, de fapt eu vreau să știu care este proporția de autovehicule care utilizează această tehnologie încă de pe acum, încă de astăzi. Verschiedene, es, es sind verschiedene Technologien. Man kann nichts Există tehnologii diferite fiecare uh, tehnologie permite obținerea unui succes sau aceste tehnologii folosite împreună. Și uh, nu am, uh, nu am efectuat, din păcate, însă um, ciclul um, teste în condiții reale de condus pentru a vedea dacă într-adevăr se respectă factorul de conformitate 1,5 sau nu, însă în uh, condiții normale de, de funcționare, considerăm că dacă se recurge la aceste tehnologii de tratare a cazurilor de eșapament, emisiile pot fi reduse și respectate. Și dacă mai ai și alte întrebări, atunci le poți trimite în scris și putem răspunde în scris. Sorry, Mr. Dalton, please. Și acum domnul Dalton. Mr. Dalton. I don't have any more questions, Chair. Ah, okay, but you... Nu mai am întrebări, doamnă președinte. Nu, nu, nu, cred că domnul de Mesmacher a cerut să ia cuvântul, nu eu. Credeam că el era înaintea mea, nu? Sau... Gladly the floor. No, not... Nici o problemă, am să dau uh, cu mare plăcere cuvântul. Merci, Monsieur Dalton. Mulțumesc, domnule Dalton, spune domnul Rochefort. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Gauss, dumneavoastră reprezentați interesele automobiliștilor, a șoferilor de mașini și sunteți de părere că cei care au cumpărat mașini care poluează mai mult decât era prevăzut inițial ar trebui să primească niște compensații. Acum două luni, um, un ziar din Germania, dar nu era singurul, spunea că Volkswagen va acorda 5.000 de dolari, deci 4.500 de euro, proprietarilor celor 600.000 de mii de mașini cu, pe motorină din uh, SUA. Acum, care este situația pentru consumatorii din Germania și ce face asociația dumneavoastră sau ce, păr- ce părere are asociația dumneavoastră în acest sens? Die Frage ist für mich als Expert. Întrebarea pentru mine, în calitate de expert, este una dificilă la care îmi pot oferi un răspuns foarte ușor, pentru că este o întrebare cu caracter politic. În cazul uh, Volkswagen, tocmai efectuăm măsurători pentru a vedea dacă măsurile ulterioare introduse au un impact asupra consumului de combustibil. Pentru că atunci ar fi oportună o compensație pentru că crește combustibil, consumul de combustibil. Și dacă toți uh, automobiliștii care dețin un uh, Volkswagen, un model Volkswagen afectat de acest scandal ar trebui să primească o compensație, nu vă pot răspunde la această întrebare. Și atunci am să vă pun întrebarea ca și inginer. După părerea noastră, sunteți de părere că autovehicolul Volkswagen cu utilizarea acelui soft de trucaj este acum un autovehicul care are o valoare mai mică decât dacă n-ar fi existat această fraudă. Am să vă dau două exemple. În Franța, spre exemplu, anul trecut s-au vândut mai puține mașini Volkswagen pe piața mașinilor second-hand. Uh, deci nu cele noi. Adică mai, mulți, uh, mai multe persoane au uh, amânat vânzarea propriilor lor mașini din această cauză. Și noastră ca și inginer considerați că proprietarul unei mașini Volkswagen în Germania, în Europa în general, este astăzi în posesia unui bun care are o valoare mai mică decât cea pe care a cumpărat-o. Și în acest caz, oare n-ar fi normal să primească o compensație? Adică consumatorul european uh, trebuie și el să fie tratat tot atât de bine ca și consumatorul uh, din uh, SUA de către Volkswagen, aceeași firmă. Wenn Volkswagen die Umrüstmaßnahme Dacă Volkswagen efectuează uh, măsurile tehnice necesare pentru respectarea acestor emisii, uh, care nu vor duce la creșterea consumului, atunci uh, autoturismul este în, respectă starea uh, pe care ar trebui să o respecte din punctul de vedere al uh, emisiilor însă nu trebuie să scadă performanța, nu trebuie să crească, pe de altă parte, consumul de combustibil. Și dacă acest lucru este garantat, atunci nu este nevoie de o compensare, pentru că dacă nu ar trebui ca autoturismele respective să fie rechemate în, în, în Domnul Șulțe. Vă mulțumesc. Tocmai Ah, mi-am dat seama că am și am să și un monototurism ah, de producție franceză, a cărei val, valoare a scăzut în urma acestui uh, scandal, însă haideți să revenim la subiectul audierii noastre. Am, uh, am citit că consumatorii sunt dispuși să plătească mai mulți bani pentru o lumină mai bună, pentru un grad mai mare de, de siguranță. Uh, Ați efectuat uh, sondaje care să vă arate că acești consumatori ar fi dispuși să plătească mai mult pentru emisii mai reduse? Nu cred să, fie, să avem un asemenea sondaj, să nu cunosc efectuarea unui asemenea sondaj. Însă, realitatea este că acest subiect al emisiilor stârnește pasiuni mai uh, reduse decât tem, subiectul siguranței și nici pentru siguranță nu toată lumea este dispusă să Uh, scoată prea mulți bani din, uh, din, uh, din buzunar. Autoturismele foarte sigure nu sunt întotdeauna cele mai bine vândute. Există autoturisme care se vând foarte bine, care au alte accesorii, care nu țin neapărat de siguranță. O altă întrebare, dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la testul de impact NCAP. Din păcate, asistăm la situația în care producătorii și-au uh, optimizat autoturismele pentru a respecta normele legale. Vă preconizați că o asemenea atitudine este, un asemenea comportament este posibil și vis-a-vis -vis de normele de siguranță, astfel încât peste câțiva ani să discutăm și acest subiect. Din punctul de vedere al testelor de, de impact, cred că suntem mult mai uh, avansați Uh, ciclurile de testare sunt uh, mult mai, uh, mai precise. Dacă, dacă am avea doar ciclurile de testare pentru omologare, am fi poate în aceeași situație. Însă, când vine vorba de testarea, ciclurile de testare ale impactului, facem parte din diferite grupuri de lucru unde ne gândim dinainte la normele legislative. Există grupuri dedicate uh, Um, siguranței oferite de uh, centurile de siguranță și așa mai departe. Deci nu cred că trebuie să ne temem că va apărea o asemenea problemă și aici. Mulțumesc, doamna Căstinger. Um, Mulțumesc. O întrebare E bine, la ultimele audieri, de mai multe ori, am avut exemple de măsurători diferite mobi, uh, de măsurători de substanțe poluante și de sisteme mobile. Cum evaluați dumneavoastră aceste sisteme și care ar fi cele mai bune? Ich kann klar sagen, die Pot să vă spun clar că o măsurătoare în laborator uh, nu devine uh, inutilă printr-o, măsură, printr-o măsurătoare efectuată în condiții reale. Din potrivă, în laborator se pot controla condițiile. Însă, uh, pentru testele de laborator putem să ne temem că există o optimizare, poate chiar se recunoaște testarea în laborator și așa mai departe. Și de aceea trebuie să existe și o testare în condiții reale. Și sprijinim asta, dar nu credem că ar fi corect să se facă numai testare mobilă. Doamna Căstingăr, dar faceți cercetare sau sunteți implicați în a îmbunătăți uh, pentru a aduce la maturizare această tehnică de testare mobilă? Aveți inițiative în acest sens? Domnul Gauss, nu uh, cercetăm, noi la, cercetăm noi aceste elemente. Însă începem abia cu uh, testele mobile și uh, avem unele contacte și cu producătorii de echipamente, facem, uh, discutăm și cu laboratoare și laboratoarele de omologare fac uh, comparații între ele și facem să circule informația tocmai cu obiectivul de a îmbunătăți aceste echipamente de măsurare. Toate aceste lucruri sunt destul de noi și merită să facem schimb de informa- informații despre ele. Noi uh, nu vom face uh, cercetare în acest sens, dar vom învăța foarte mult din ce fac alții. Bun, deci din, din partea noastră nu există inițiative, spune doamna Köstinger, dar cunoașteți procedura și Uh, nivelul la care s-a ajuns și totuși considerați că în viitorul apropiat se va putea ajunge la sisteme mai credibile? Deocamdată nu sunt așa de uh, rele aceste teste. Uh, când ești pe șosea, e vânt, ă, condițiile sunt diferite, temperatura e diferită, există o influență a umidității, a presiunii atmosferice, toate aceste lucruri ă, se văd ă, în rezultatele măsurătorilor. Bun, poate pot fi compensate, dar există limite nu cred că testele în laborator vor fi inutile. Mulțumesc, domnul Ertug pentru a reveni la RD și testarea în condiții reale, domnule Gauss. Ar fi bun, uh, o, bună o testare RD suficient de lungă și adecvată pentru a evita frauda? Domnul Gauss, da, situația s-ar îmbunătăți, nu știu dacă s-ar putea evita frauda propriu-zis, nu sunt sigur de asta. Va trebui să constatăm după aceea. Obiectivul nostru, ca și la ecotestele de până acum, este să nu mai facem uh, testarea numai după orientările pe care le avem, ci și uh, ceva mai creativ și poate acolo putem vedea câte ceva. Dar numărul uh, condițiilor sau marja pentru condiții este destul de largă. Domnul Ertog. Asta înseamnă că toate diferitele uh, strategii de invalidare ale producătorilor ar putea fi făcute să fie mai puțin interesante pentru aceștia? Da, uh, ar trebui să facă eforturi mult mai mari. Dar încă o dată, dacă se testează la temperaturi reduse, atunci testul va fi mai dificil și trebuie să îl uh, depășească, să, să treacă test, acest test. Deci ei trebuie să pornească de la premisa că Uh, sunt testați și la 0 grade. Trebuie să se pregătească pentru asta și să aibă poate strategii de uh, invalidare numai pentru uh, temperaturi extreme. Numai atunci ar mai avea șanse. Doamna Reda, ultima care mai intervine. Domnule Gaus, ați spus că ați in, uh, in, ați sesizat uh, autoritatea germană pentru autoturisme numai în cazul în care au avut uh, dis loc disparități la NDC. Înainte de 2012 nici nu ați fi folosit VLTC, ci ați fi făcut NDC uh, la rece și la cald. Când ați găsit uh, disparități la NDC pe cald, ați informat autoritățile germane? Nu, pentru că nu Um, contează pentru autoritatea germană cum s-au făcut lucrurile. Este uh, valabil numai când respecti orientările NDC. Numai atunci devine relevant pentru autorități. Uh, cadrul juridic este foarte strict acum. El a fost evaluat uh, prin expertize științifice și a fost definit ceva mai clar de-abia de curând doamna Reda, dar uh, utilizarea în condiții normale era prevăzută în lege și înainte. Așa s-a exp... cum, cum s-a ajuns la această interpretare că tot ce se întâmplă în afara testelor nu este relevant, în afara testelor conform orientărilor? Noi am spus, dar nu direct către autorități, că există anumite uh, disparități, dar autoritățile nu au fost foarte receptive. Doamna Reda, autoritățile v-au spus că atâta timp cât NDC este respectat, tot restul este irelevant? Domnul Gauss, nu. Doamna Reda, considerați că există o explicație științifică pentru care la NDC cald um, emisiile sunt mai ridicate decât uh, la rece? Domnul Gauss, de fapt, nu. Dacă un motor este cald, în motor uh, se creează mai mulți oxizi de azot. Asta ține de temperatura uh, um, de, combustie. Dacă se răcește puțin, avem mai puțin oxizi de azot, dar teoretic ar trebui să funcționeze în toate circumstanțele, deci nu există un motiv. Încă o întrebare. Și dumneavoastră faceți teste RDE și um, recomandați un factor de conformitate de 1,5. Se bazează asta pe măsurătorile dumneavoastră? Bănuiesc că faceți măsurători de mai multe ori. Cât de mare este uh, devierea? Deci dacă aceeași mașină este testată de mai multe ori pe stradă, uh, cât de mare este uh, diferența între diferitele măsurători? Deocamdată nu avem măsurători, de-abia începem cu aceste măsurători, dar uh, nu am măsurat uh, deocamdată un autovehicul cu 1,5, însă considerăm că este posibil din punct de vedere tehnic și vedem asta și uh, la autovehiculele utilitare. Există 1,5 factor. Doamna Reda, dar acest factor nu este uh, nu există pentru a permite producătorilor să respecte legislația, ci pentru a compensa unele greșeli sau erori la măsurare. Doamna Van Bremt, domnule Gauss, am ajuns la finalul audierii dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi și ați răspuns la întrebări. După cum v-am spus, vă, vor, vă vom transmite câteva întrebări în scris. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență. Um, Domnul Nick Molden, poate să ni se alăture la podium? Um, Bun venit, domnule Molden. Bine ați venit la um, această audiere. Că vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat să răspundeți la câteva întrebări. Emission Analytics este o firmă de consultanță care măsoară uh, emisiile. Este o firmă independentă care se află în Regatul Unit și măsoară aceste emisii în condiții reale ca de fiecare dată când avem o astfel de audiere, avem uh, o oră și 40 de minute maxim prevăzute, mai întâi veți avea posibilitatea să faceți o primă prezentare de maxim 10 minute, după care vor exista întrebări. Uh, mulțumesc foarte mult pentru această introducere și vreau să mulțumesc și pentru invitație. Cred că am să spun câteva cuvinte la mai întâi pentru a vă prezenta cine anume suntem noi. Noi suntem destul de noi în acest domeniu și punem accentul pe trei domenii în care lucrăm. Am să încerc să vă fac o scurtă prezentare a testelor pe care noi le organizăm. Mai întâi, avem doar o, existăm doar de 5 ani de zile și Emissions Analytics a fost creată dintr-un motiv foarte clar, dorința de a observa și de a avea cât mai multe rapoarte din partea consumatorilor în, în ceea ce privește diferențele de uh, consum de combustibil în momentul în care aceste teste sunt făcute în mod uh, în uh, condiții reale de condus. Și acest lucru a fost foarte interesant din punctul meu de vedere, pentru că eu am venit așa mai naiv la început și n-am înțeles de ce în teorie ar trebui să existe vreo diferență între testele în laborator și cele în condiții reale. Și am încercat să analizăm acest lucru și să vedem care sunt cauzele. Există diferiți factori Uh, există noul ciclu european, diferite protocole de testare și așa mai departe. Însă n-am fost mulțumit doar cu înțelegerea motivelor teoretice ale acestor uh, diferențe. Și atunci am încercat să vedem cum anume putem îmbunătăți sistemul. Și după ce ne-am gândit, după ce am făcut cercetare, am hotărât că acest lucru este posibil pe, dacă utilizăm anumite sisteme uh, mobile de testare și să fim în măsură să venim cu, după analiza datelor, cu un sistem alternativ. Și asta am și făcut. Am hotărât să găsim fondurile necesare, să investim în acest echipament PEMS și să ne angajăm tehnicieni și uh, ingineri și am început să testăm automo- autovehicule. Și acum pot să vă spun că am testat peste 1200 de uh, mașini diferite în Regatul Unit, dar și în alte țări în Europa și în SUA de asemenea. Și vă spun acest lucru astăzi pentru că e vorba de roadele experienței noastre în materie de testare. Acest lucru poate contribui la evitarea unor alte situații de criză în materie de emisii pe viitor. Un alt aspect important din punctul meu de vedere. Nu vreau doar să facem un studiu odată și gata. Dar sunt unii care sunt buni la asta. Însă ne-am gândit oare nu putem să facem acest lucru în mod permanent pentru a testa aceste mașini pe măsură ce sunt lansate pe piață. Noi avem operațiuni care sunt desfășurate în Londra, în Los Angeles, în Stuttgart și am testat peste 500 de mașini diferite și am publicat această informație E vorba de mașini uh, pentru pasageri, autovehicule, dar știu că există și mașinile comerciale de asemenea și am uh, decis ca aceste informații să fie disponibile pentru toată lumea, pentru consumatori, pentru uh, uh autoritățile de la guvern, pentru producători, de asemenea. Și felul în care evaluez eu situația, pentru că eu nu sunt inginer, n-am diplomă de inginer, uh, Uh, sunt economist și văd că e vorba de o adevărată eroare pe, de piață. Și de ce este un subiect important pentru Parlamentul European? Pentru că e vorba de o proastă funcționare a pieței europene a mașinilor. Consumatorii, în momentul în care trebuie să aleagă ce fel de mașini să cumpere, au, au o posibilitate de alegere imensă și primesc informații, însă informații care nu le oferă o, o, o, date reale spre exemplu, în ceea ce vrește consumul de combustibil. Și atunci e clar că oamenii uh, cumpără mm, în mod eronat, în necunoștință de cauza aceste mașini. Și tocmai de aceea cred eu că a venit momentul să operăm acea rectificare necesară. Și tocmai asta încercăm să facem și noi în fiecare zi. Asta în ceea ce vrește contextul. Acum, dacă e să ne uităm la cele trei domenii în care noi acționăm, ce uh, uh, putem să facem? Mai întâi, să vedem care este eficiența politicilor în domeniu. Și am să vă prezint pe scurt câteva elemente de analiză din studiile pe care le-am condus noi. Mai întâi, diferența între emisiile de CO2 în lumea reală, un uh, condus pe uh, șosele și cele teoretice. Și asta vă dă și o idee despre consumul de combustibil. Și ce am descoperit noi aici, ceea ce nu e surprinzător, este că, uh, evident, emisiile de CO2 sunt mult mai mari în condus în situații reale. Uh, există de asemenea și o diferență în ceea ce privește benzina, deși nu e foarte mare, și diferența în ceea ce privește motorina e mai mică, însă a început să crească încă din 2012 încoace. Acum, dacă să ne uităm la emisiile de CO2 și evoluția lor în timp, ce observăm? Există această idee că de, uh, reducem consumul, reducem emisiile și totul e bine și frumos. Uh, a existat un astfel de trend de reducere a consumului, însă acesta a fost, acest trend a fost inversat pentru prima dată anul trecut. Și acum avem doar iluzia unui progres în ceea ce privește emisiile de CO2. Deci nu, uh, reducerea acestora nu mai este ceva adevărat, ceva real am putea spune că acestea de fapt cresc și de fapt din punct de vedere istoric reducerea CO, emisiilor de CO2 a fost mai mică decât ceea ce am crezut noi. Și acest lucru e valabil atât pentru benzină cât și pentru motorină. Și deci nu e vorba doar de o problemă de noxe, ci este vorba și de o problemă de emisii de CO2, care de altfel acum cresc. Apoi, putem compara datele de, uh, referitoare la emisiile de CO2 din sistemele europene de testare și cele americane. Și există de multe ori ideea că noi suntem uh, mai pionieri în domeniu comparativ cu SUA și e ceva care nu e neapărat foarte adevărat. Ceea ce demonstrăm aici este faptul că uh, uh, mașinile pe diesel din SUA s-au apropiat foarte uh, repede de nivelul de emisii mediu uh, al mașinilor europene. Și asta, evident, se datorează uh, unor ținte foarte ambițioase pe care guvernul SUA le impune producătorilor de mașini. Deci Uniunea Europeană nu mai are, un fel, nu mai are poziție de lider în reducerea emisiilor pe motoarele uh, pe diesel. Și asta demonstrează că motorina în continuare va avea un loc foarte important, un rol foarte important de jucat pe piața europeană, pentru că e acel element care ne va da în continuare un avantaj competitiv în materie de reducere a emisiilor de CO2 și de obținerea țintelor de mediu pe care ni le-am fixat. Acum, ceea ce ne-a interesat de asemenea să vedem ferețele care există între emisiile de CO2 și emisiile de noxe, de oxid de azot, și felul în care acestea au evoluat. Și observăm că există un trend care demonstrează că pentru prima dată Și dacă să vă uitați, vă rog să vă uitați la linia albastră pe diapozitiv, consumul a scăzut, de combustibil a scăzut anul trecut și deci, în momentul în care atenția a fost concentrată pe reducerea uh, oxidului de azot, observăm o consecință și la nivel de consum de combustibil. Deci reducerea acestor emisii, precum și chestiunile tehnice, uh, sunt uh, interdependente și se utilizează noi tehnologii care duc și la o um, implică și o reducere a consumului. Acum, în ceea ce privește autovehicole pe care noi le-am testat și le-am testat deja de câțiva ani de zile, observăm că există anumite trenduri care se uh, desprind. În ceea ce privește vehicule pe care le-am testat încă de la bun început, dacă vă uitați la linia albastră, aceasta reprezintă media. Ceea ce am observat noi este că s-au depășit aproape de patru ori limitele prevăzute în materie de, no de oxid de azot. Însă au existat anumite îmbunătățiri în uh, ceea ce privește odată ce s-a introdus norma europeană Euro 6. Și s-a observat că după o perioadă de șase luni de zile, într-adevăr, uh, pragurile de emisii s-au îmbunătățit. Însă nu am constatat această reducere pregnantă și în condiții de condus uh, pe uh, șosele, cel puțin pentru mașinile pe care noi le-am testat. Nu am să intru în detaliu, însă observați că aici există o segmentare între diferitele tehnologii care au fost utilizate, uh, LNT și EGR. Evident, se spune că de multe ori uh, că tehnologia LNT este mai bună decât EGR, însă în momentul de față putem spune că nu e neapărat foarte adevărat. Există un context uh, mm, care demonstrează că nu ține neapărat de tehnologie ca atare pentru a obține îmbunătățiri. Pentru a reveni la cele spuse în audierea precedentă, ceea ce am constatat noi, am constatat că 30% din, euro, din autovehicule Euro 6 lansate pe piață ar respecta acel factor de conformitate de 2,1% și asta pentru mine este ceva foarte important pentru că 2,1 nu este neapărat o cerință foarte strictă. Acum, nu știu care era intenția inițial, nu știu dacă se pot schimba multe în uh, ceea ce privește uh, autovehiculele de pe piață pentru a, a respecta acest factor de conformitate 2,1. Însă, dacă discutăm despre 1,5 eventual și mai puțin, atunci, nu știu, nu mă aștept uh, la o evoluție foarte pregnantă. Astfel, astfel am încercat noi să evaluăm eficiența uh, politicilor în domeniu. Acum, dacă e să vă uitați, n-am să intru în detaliu, putem să observăm felul în care uh, mașinile reacționează în funcție de combustibilul utilizat. Și o bază de date care este disponibilă pentru toți cei care sunt interesați. Și plecând de la aceste uh, informații și întorcându-ne la ideea noastră de bază, am uh, introdus și indexul de calitate al aerului EQUA anul acesta și am încercat să vedem cum acest regulament uh, european, care nu a dat neapărat roadele scontate, s-a transpus în fapt care sunt regiunile în care uh, aerul este cel mai curat, curat și uh, care sunt uh, mașinile care poluează cel mai mult. Care sunt acele mașini care respectă acest factor de conformitate de 2,1%. Din nou, aceste date sunt disponibile, sunt transparente și cred că rezultatele cele mai interesante este că mașinile Euro 6 pe motorină pe care le-am testat sunt de fapt mașini care aparțineau grupului Volkswagen. Deci e vorba de motoare Euro 6 și asta demonstrează că putem intra în detalii în ceea ce privește aceste date și faptele sunt foarte clare. Pentru că există câteva situații chiar ironice, nu neapărat uh, uh, cele la care ne așteptam. În orice caz, cam atât deocamdată, mă opresc aici și sunt gata să răspund la întrebările pe care eventual le-ați putea avea. Mulțumesc foarte mult, da, foarte interesant. Și acum ne vom întoarce la raportorii noștri. Mai întâi, domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să o mulțumesc, domnule Moldon, pentru această prezentare. Mai întâi, motivul principal pentru care organizăm această anchetă este să vedem dacă și de ce au existat fraude și pentru a vedea dacă a existat vreo acoperire din partea autorităților la nivel național a acestei fraude. Acum, ați exprimat foarte clar de ce ați dorit să lansați această firmă pe care o conduceți, pentru că ați fost uimit de diferențele care există din testele de laborator și testele în condiții reale. Acum, ați inclus și dimensiunea de uh, noxe Acum, la un nivel mai general, întrebarea este, suntem uh, înșelați de către producătorii de mașini și credeți cumva că autoritățile erau la curent de acea fraudă? I suppose the best way to answer that. Cred că pot să vă răspund uh, doar în funcție de experiența mea din întregul proces. Noi suntem în concurență cu acele organizații care au vechime în domeniu și pe care uh, guvernul le va suna mai întâi în momentul în care ar exista o problemă. Noi am încercat să ne facem vocea auzită și am făcut asta prin uh, publicarea datelor în ceea ce privește consumul de carburant. Am început acest lucru în 2012, apoi am adăugat noxele în 2014 și am avut și ocazia să prezint aceste informații la diferite conferințe în domeniul acesta industrial. Deci, am făcut acest lucru încă din 2012. Am participat la conferințe, am avut uh, reprezentanți la aceste conferințe și din partea guvernelor, din partea celor care fac cercetare, din partea celor care produc mașini. Deci am încercat să ne transmitem mesajul deja de multă vreme. Însă durează până când oamenii încep să înțeleagă că, de fapt, noi uh, publicăm anumite date care trebuie să fie luate în considerare pentru că sunt pertinente. Aceasta este experiența mea, însă e greu. Mi-e greu să vă spun că, da, s-a știut din partea guvernului și că a existat o acoperire și că n-ar ar fi trebuit să reacționeze și n-au reacționat. Ideea este că noi mai întâi ar trebui să ne facem vocea auzită și la sfârșitul anului 2014, uh, când a, avut, uh, când a fost publicat și raportul ICCT, de-abia atunci am început să fim ascultați, să fim luați în considerare. Și oamenii au început să acorde atenție problemelor noxelor pentru norma Euro 6. Nu pot, n-aș putea afirma că a existat vreo acoperire din partea autorităților, însă e clar că uh, autoritățile trebuiau să ne asculte și punctul nostru de vedere. Da, mulțumesc, m-aș întoarce la o frază din ceea ce a spus dumneavoastră în prezentare. Ați vorbit despre natura mai degrabă soft a acestor teste NDC uh, organizate în așa fel încât e așa de simplu să fie reușite testele acestea și de fapt n-au nimic de a face cu condusul în, re, în, în condiții reale. Și aveți cumva impresia că acest test acest set de teste e făcut în așa fel încât producătorii să reușească ușor aceste teste și uh, să se regăsească apoi ușor pe, pe șosele europene. Răspuns. Punctul meu de vedere este că nu a fost organizat uh, anume să fie un test ușor de reușit. Și din cât am înțeles eu, Uh, a fost inițial prevăzut nu pentru uh, în dorința de a compara consumul de combustibil, a fost uh, organizat pentru a măsura emisiile care au devenit o problemă din ce în ce mai pregnantă. Însă asta spre deosebire de regulamentul din SUA, Ei acolo au luat într-adevăr niște măsuri mai stringente, deci aș putea spune că la nivel de emisii, da, acolo testul a dat greș. Și noastră credeți că în mod deliberat acest sistem de testare nu a fost actualizat în așa fel încât să nu oglindească situația în condiții reale de șoferie? Cred că aș spune că mulți au preferat să nu vadă că exista o problemă și că reacția inițială față de munca noastră și față de ceea ce a făcut organizația noastră, reacția a fost mai întâi să, să încerce o discreditare a muncii noastre. Și pe măsură ce ne-am încăpățânat și am continuat, s-a dovedit că datele noastre erau, erau solide. Și acum s-a spus, da, uitați că, de fapt, testele NDC sunt mult mai bune pentru că sunt uh, armonizate. Cred că oamenii, poate în mod subconștient, inconștient, au această dorință de a nu vedea problema. Nu am niciun fel de dovadă în ceea ce privește uh, această dorință colectivă de a nu constata problema. Ideea era că probabil multă lume și-a zis, bun, să sperăm că problema se va rezolva de la sine și că nu vom mai avea niciun fel de dificultăți. Cel puțin acesta este punctul meu de vedere. Mulțumesc, domnul Zalba. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am o întrebare, domnule Molden. Noastră păreți foarte sceptic în ceea ce privește evoluția emisiilor de, de noxe între cea, diferitele norme europene până la Euro 6. Și dacă am înțeles eu bine, după părerea noastră atunci, de ce nu s-a notat o evoluție pozitivă, concret? Din ce motive în ceea ce privește trecerea de la norma Euro 5 la norma Euro 6? Și, după părerea noastră, există vreo legătură cu obligativitatea de a face anumite teste în condiții reale de șoferie? a existat o îmbunătățire în ceea ce privește cantitatea de uh, noxe emise pe kilometru parcurs. Uh, și asta corespunde cu limitele care sunt uh, prevăzute, aproximativ. Dar nu avem niciun fel de bunătățire la nivel de factor de conformitate. Și în continuare, uh, limita aceea este uh, depășită de patru ori. Însă în ceea ce privește noxele, da, într-adevăr, noxele au fost reduse. Aș spune că norma, regula Euro 6 a fost o, a fost o îmbunătățire, o realizare. Dar e clar că și producătorii au înțeles că lucrurile se vor uh, complica. Mașinile care au fost lansate pe piață imediat după apariția normei Euro 6 sunt cele care aveau cea mai bună tehnologie de reducere a noxelor. Și au existat și sugestii din, mă rog, care reieșeau din uh, studiile noastre asupra faptului că fiecare producător ar trebui să aducă această tehnologie pe piață, să echipeze autovehiculele lansate pe piață. Deci a existat o astfel de tendință, cel puțin la început. Însă acum putem spune că se depășește tot de atâtea ori norma cu Euro 6 cum o depășeam uh, cu Euro 5. Muchas gracias, señor Molden. Mulțumesc foarte mult, domnule Molden. În octombrie, anul trecut, la o conferință de presă s-a afirmat că SUA a copiat abordarea europeană în ceea ce privește uh, normele de consum de combustibil. Și acest lucru se aplică de asemenea și emisiilor, după părerea dumneavoastră. Și care sunt motivele pentru care s-a făcut o astfel de afirmație? I, I don't recall... Sincer, nu mă amintesc uh, să se fi spus că uh, SUA ar fi acționat mai repede și ar fi luat măsuri mai repede decât uh, Uniunea Europeană. Spre exemplu, când se trece de la FTP 75 la uh, un, un sistem de testare diferit, axat și pe consumul de combustibil, dar asta au făcut, au făcut acum 10 ani de zile tocmai pentru a rezolva o problemă pe care ei o aveau în ceea ce privește consumul de combustibil în condiții reale de șoferie. Aveau o diferență de aproape 20% și atunci au utilizat aceste sisteme suplimentare de testare tocmai pentru a reduce diferența. Ori astăzi constatăm că în medie nu mai există niciun fel de diferență între ceea ce observăm noi în sistemul nostru de testare ca și rezultat și ceea ce obțin ei. Așa că nu pot aminti, sincer, acea conferință de presă de care dumneavoastră vorbiți. E adevărat că SUA au acționat mai rapid și mai agresiv atât în ceea ce privește emisiile, cât și în ceea ce privește nivelul de consum de combustibil. Dar Uniunea Europeană a fost pionieră în ceea ce privește uh, normele de emisii în condiții reale de șoferie. Deci au fost primele norme care au existat chiar la nivel uh, mondial. Asta vine și contrazice un pic ceea ce a spus noastră în ultima frază. Acum eu mă întreb dacă aceste dovezi sau aceste uh, uh, cifre de testare, ca urmare a testării în condiții reale, ar putea afecta sectorul uh, producător de automobile și, în final, dacă această nouă situație în care eram pionieri în materie de testare uh, a emisiilor în condiții reale, dacă acest lucru va duce la o îmbunătățire a informațiilor ce sunt puse la dispoziția uh, clienților, consumatorilor, care în momentul de față sunt înșelați. Consumatorii nu sunt toți uh, ingineri, nu? Mulțumesc. Absolutely. Um, so taking those three questions in... Absolut. Am să iau pe rând aceste trei întrebări. Așa este. Uniunea Europeană este lider în uh, utilizarea sistemelor mobile de măsurare în uh, sistemul de omologare. Asta nu înseamnă neapărat că este calea cea mai bună. Sistem, în sistemul uh, american, omologarea este 100% în, în, în laborator, dar folosesc stațiile mobile pentru supravegherea în utilizare. Deci, exi- și există și argumente în acest sens Însă ei în laborator testează mai strict. Deci, da, noi suntem uh, lideri sau pionieri uh, în testarea în condiții reale, dar asta nu înseamnă că este calea cea bună. Și apoi, în ceea ce privește competitivitatea pieței auto europene, da, ar putea fi adevărat ceea ce a spus, dar uh, ideea unei reglementări este să creeze un punct de plecare comun în întreaga Uniune Europeană. Ce ar duce la probleme economice ar fi uh, disparitățile uh, în punctul de plecare, pentru că, de fapt, uh, acum nu există acest punct de plecare egal. Unii obțin un avantaj competitiv acum pe care nu ar trebui să îl aibă. Asta este cel mai important. Și am putea vorbi despre export și dezavantajarea ex- uh, mașinilor europene la export. Însă, pe piața de export, autovehiculele pot fi foarte diferite și s-ar putea să nu folosim aceleași sisteme de filtrare sau de tratare a gazelor de evacuare Um, spre, pentru autovehiculele de export. Și apoi, ar putea îmbunătăți situația pentru consumator? Da, um, dar depinde ce se publică dacă se dă mai multă informație, în ce măsură, la, la ce nivel de detaliu. Tocmai de aceea am uh, lansat indexul de calitate a aerului care poate fi util pentru consumator și am spus că îl vom publica pentru că este o problemă, este un sub, o temă importantă să și uh, consilierea eficientă a consumatorilor este esențială. Până la urmă, cele mai importante sunt detaliile. Dacă lucrurile sunt foarte complicate sau dificile, uh, 99,9% dintre consumatori uh, nu, nu vor uh, acumula această informație. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Molden, pentru că ați dat curs uh, invitației noastre. Pe pagina dumneavoastră de internet spuneți că tehnologia cu stații mobile de măsurare este deja matură și că mai multe guverne recurg la teste cu asemenea stații. Puteți să ne spuneți care sunt aceste guverne? Pentru că noi până acum am plecat de la premisa că guvernele au fost uh, informate în legătură cu aceste diferențe între emisiile testate în laborator și cele din uh, testate în condiții reale de condus uh, și de ce nu au trecut la asemenea măsuri până acum. Deci principalii care au recurs la asemenea stații mobile de măsurare sunt autoritățile de reglementare din Statele Unite ale Americii. Asemenea stații au fost introduse în Statele Unite ale Americii ca un uh, răspuns la dispozitivele de invalidare a emisiilor în, la sfârșitul anilor 90 pentru Uh, camioanele, au fost uh, vorba de dispozitive mai rudimentare decât uh, cele la care a recurs Volkswagen, dar aveau același efect. Și tocmai de aceea au fost introduse aceste sisteme mobile de măsurare a, emisiilor pentru a putea măsura emisiile cauzate de camioane. A fost o tehnologie de nișă pe o perioadă destul de lungă de timp și chiar în urmă cu 5 ani, în momentul în care ne-am început noi activitatea, Um, este vorba doar de Agenția de Mediu Americană și Comitetul uh, privind uh, calitatea lui din uh, California recurgeau la asemenea stații pentru a înțelege dacă regulament, normele sunt respectate sau nu. Din informațiile pe care le dețin eu, cu excepția Statelor Unite ale Americii și a Regatului Unit, nu cred că existau foarte mulți alții care recurgeau asemenea, la asemenea stații mobile. Însă, sunteți de acord că experții care au confirmat faptul că marja uh, marja de eroare este de 30% ADAC și alte organizații. Această marjă de uh, marjă de 20-30% mm, validată și de alte organizații ca TNO și ICCT există. Datele pe care le dețin eu sunt cele proprii. Și anume, dacă efectuezi un test al noxelor pe un drum adevărat, există o variabilitate a rezultatelor de plus minus 25%. Dacă se efectuează același test un ciclu real, însă pe o pistă de curse, de unde a dispărut traficul, de exemplu, uh, marja, de, marja este de plus minus 10%. Este o abordare diferită față de informațiile furnizate de Centrul Comun de Cercetare, care, se, care oferă o marjă de plus minus 30% și dacă toate aceste unități sunt uh, calibrate în mod uh, adecvat, care să, astfel încât să ții seama de condițiile reale de condus, atunci variabilitatea poate fi redusă. O marjă de eroare de 30% ni se pare prea mare și există foarte multe măsuri prin care uh, uh aceste teste pot deveni uh, mai uh, previzibile și aceste teste pot fi efectuate bine sau pot fi efectuate uh, prost. Dacă sunt efectuate bine, atunci uh, această marjă poate fi redusă la sub uh, 30%. Deci plec de la premisa că veți uh, redacta câteva orientări generale despre cum trebuie efectuate asemenea teste. Am o întrebare practică legată de modul în care uh, Uh, testați uh, asemenea autoturisme. A spus că testați aproximativ 500 de autoturisme în fiecare an. Care sunt criteriile pe care le, le respectați pentru a alege aceste autoturisme? Le cumpărați, le primiți, le, vă sunt puse la dispoziția de producători sau le luați în leasing? Pentru noi uh, este foarte important să nu primim autoturisme potențial manipulate de către producători. Deci recurgem la surse diferite la diferiți parteneri uh, mass media, vehicule de presă, dar uh, recurgem și la autoturisme care fac parte din uh, parcuri auto de închiriat. Deci avem mai multe surse, testăm și autoturisme furnizate direct de producători, însă niciodată nu publicăm rezultatele testelor fără să fi testat și un alt autoturism primit dintr-o altă, dintr-o altă sursă. Um, trebuie să recunosc că până acum niciun uh, autoturism pe care l-am primit direct de la producători uh, nu a dat rezultate diferite față de un autoturism din alte surse, însă încercăm să recurgem la surse cât mai uh, lași pentru a fi independenți. Cum vous avez répondu aux questions que je voulais vous poser. Având în vedere că noastră ați răspuns la întrebările pe care vreau eu să vi le pun referitor la gradul de precizie al testelor PEMS. Acum m-aș referi la celelalte teste în condiții reale. Uh, le cunoașteți? Eventual ne puteți spune ceva despre ele? Eventual testele legate pe, uh, bazate pe laser? Sau pe telemetrie? Um, Dacă am înțeles eu bine în întrebarea, există un echipament alternativ la PEMS în te- uh, bazat pe laser, sistemul FTIR, care are potențialul de a putea măsura mai multe substanțe poluante în același timp și cred că un asemenea Uh, echipament este foarte promițător, însă trebuie să fie câteva, trebuie să fie uh, depășite anumite uh, obstacole, mărimea, consumul de energie a unor asemenea unități. Există un producător japonez uh, a unor asemenea echipamente, însă acestea sunt de două ori mai mari decât stațiile actuale mobile de măsurare a emisiilor. Uh, deci, tehnologia este una promițătoare, însă nu a ajuns la maturitate. Și prin, uh, te- prin testele noastre nu reducem uh, deloc performanța uh, autoturismului. Deci orice metodă de testare trebuie să se bazeze pe propria sursă energetică și pentru a ajunge la asemenea tehnologii diferite față de PEMS, încă mai este nevoie de depășirea anumitor etape. Însă sunt convins că este posibilă dezvoltarea altor tehnologii. La question 4, vous avez répondu. La întrebarea numărul 4, 4, dumneavoastră ați vorbit despre diferitele strategii pentru ciclele de testare în laboratoare, precum uh, fereastra termică. Acum aș vrea să știu care sunt celelalte strategii despre care uh, ați primit informații și cum anume le putem, uh, pe, ce, pe ce anume se bazează ele și cum anume le, le, le putem detecta. We didn't set up our program. Nu ne-am uh, creat uh, programul încercând să identificăm dispozitive de invalidare în sine, însă testele pe care le-am efectuat ne-au ajutat să înțelegem ce se întâmplă și cred că uh, Majoritatea lucrurilor care se întâmplă sunt foarte simple. Într-un fel, ceea ce a făcut Volkswagen este foarte nu este foarte normal și este foarte complicat în același uh, timp. Există și alte strategii simple, uh, bine uh, documentate, care prin uh, recurgerea la, la manipulări foarte complicate tehnice permit obținerea acelui rezultat. Deci există posibilități diferite de optimizare a strategiei fără a fi uh, nevoie să recurgi la optimizarea uh, programelor uh, informatice. Această problemă a ferestrei termice se află undeva între cele două extreme, însă este o măsură relativ, de, relativ simplă față de uh, ceea ce a făcut uh, Volkswagen. Informațiile noastre ne demonstrează că există o problemă cu fereastra termică și că de acest lucru profită anumiți uh, producători de, de autoturisme. Am uh, testat uh, această fereastră între 5 și 25 de grade Celsius, am analizat datele uh, sub 5% și peste 5 eh, grade și peste 25 de, de grade și există există câteva cazuri care ne uh, sugerează că se recurge foarte des la o strategie bazată pe această fereastră termică. Și încă o mică întrebare. După părerea dumneavoastră, ar fi fezabil să te sprijin pe date colectate de instrumentele OBD pentru a avea evaluarea emisiilor care ulterior pot fi comparate cu emisiile în condiții reale pentru a detecta acele dispozitive de invalidare? I think OBD data has Cred că informațiile furnizate de echipamentele de diagnosticare instalate la bord uh, pot fi utile, însă nu au o relevanță pentru procesul de monitorizare, pentru că nu te poți baza pe fezabilitatea, pe acuratețea uh, informațiilor furnizate de aceste echipamente. Pentru a stabili această acuratețe ar trebui efectuate alte teste independente. independente. Deci nu cred că asemenea Echipamente de diagnosticare pot reprezenta o soluție din punctul de vedere al conformității. Poate sunt uh, utile dacă ne ajută să înțelegem dacă emisiile în general se reduc sau nu. Vă mulțumesc, domn, domnul Demasmacan. Thank you, uh, Mr. Molden. I... Vă mulțumesc, domnule Molden, o să vorbesc în limba mea maternă, în limba flamandă, dacă îmi permiteți. Un număr de state membre au uh, efectuat prin diferite organizațiile propriile teste și o critică exprimată deseori în, uh, de către sectorul constructorilor de mașini este că uh, Uh, metodologiile folosite sunt atât de diferite încât uh, și concluziile sunt foarte divergente și că aceste teste nu ar fi reprezentative. Sunteți de acord cu asemenea critici? Vă referiți la gradul de variabilitate în rândul testelor uh, RDE? Da, cred că este o problemă. Am două critici principale adresate testării emisiilor în condiții reale de condus. Și în primul rând, um, stabilirea unor uh, criterii care ar trebui să fie respectate de producători și, pe de altă parte, crearea unor uh, instrumente de normalizare, ceea ce ar impune o presiune prea mare pe aceste instrumente de, de, de normalizare. Nu, cred că ar trebui să fie stabilite, să fie stabilite criterii uh, Uh, standard, uh, să nu există un grad atât de mare de uh, diversificare încât să trebuiască să ne bazăm pe date statistice pentru a armoniza rezultatele testelor. Pentru că astfel pot fi găsite portițe și în acest sistem care pot fi exploatate. Noi am, noi am ales o abordare foarte centralizată, foarte controlată, pentru că uh, Există o variabilitate a, informații, a, varia, a informațiilor și este nevoie să reducem la un minim uh, posibil uh, criterii cum ar fi stilul de condus, uh, mediul uh, înconjurător. Deci aceasta este părerea mea, aceasta este, un, acesta este un punct vulnerabil al, regimului testării emisiilor în condiții uh, reale de condus. In antwoord op vraag 3 zegt u... Het... La răspunsul întrebării cu numărul 3, vă referiți la respectarea limitelor legale legate de emisii și spuneți de asemenea că producătorii de autoturisme. se confruntă, reduc uh, faptul că nu, nu respectă limitele maxime de emisii de noxe este explicat uh, prin uh, legislația europeană. La întrebarea nouă, de asemenea, spuneți că s-a ales factorul de conformitate 2,1 pentru că acesta poate fi respectat doar prin modificarea programelor informatice. Deci am o întrebare generală în acest context. Care este sfatul pe care l-ați oferit comisiei noastre pentru a ne uh, asigura, că se ajunge într-adevăr la respectarea, la o conformitate? Elementul cheie pentru ca RDS să aibă succes este uh, și pachetul legislativ și de, monitor, de monitorizare. Modul în care acesta va fi finanțat va fi un aspect cheie, pentru că în acest moment, în sistemul actual, toată greutatea apasă pe sistemul omologării de tip. Însă, prin noua propunere, se poate ajunge la o îmbunătățire a sistemului de omologare de tip și deficiențele acestuia pot fi depășită printr-un program foarte strict de monitorizare după obținerea omologării de tip. Pentru că este ușor de înțeles de ce producătorii își doresc să reducă cât mai puțin uh, emisiile de noxă, pentru că reducerea noxelor va crește prețul autoturismelor sau va crește costurile pentru cost- combustibilul uh, consumat uh, sau va crește costurile de producție și nimeni nu-și dorește costuri suplimentare. Deci va fi vital să ne asigurăm că uh, nu vor putea fi găsite modalități inteligente prin uh, sistemul de omologare de, de, de tip și sistemul de monitorizare trebuie să fie suficient de solid și de strict astfel încât dacă reușești să uh, găsești o portiță în sistemul de omologare, să fii sigur că uh, prin sistemul ulterior de, de monitorizare vei fi prins. Doamna Virin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea producătorilor par să prefere sistemul LNT față de sistemul SCR în uh, autoturismele care respectă norma Euro 6. Considerați că ar fi posibil ca uh, pragurile uh, stabilite de Euro 5 și Euro 6 să fie respectate doar prin LNT sau poate, fi, poate exista o combinație LNT-SCR sau LNT, doar LNT. Norma Euro 6 poate fi respectată prin uh, EGR împreună cu LNT. În ceea ce privește modelele Volkswagen care au primit nota A din punctul de vedere al calității aerului, nota A înseamnă că respectă aceste emisii în condiții reale de, de condus și dintre acestea, dintre aceste patru modele au sisteme uh, bazate pe LNT, filtre, filtre care captează noxe. Problema cu acest sistem este că există o limită a noxelor care pot fi captate. Dacă uh, normele ar fi și mai stricte pe viitor, din punctul meu de vedere, un producător nu va dori să se regăsească în situația în care a investit foarte mult în tehnologia LNT, care are anumite limite și va fi obligat să să orienteze spre tehnologii uh, alternative, cum ar fi SCR. Poate acum ar trebui investit mai mult în SCR, care are posibilitatea unor reduceri mult mai masive a noxelor decât este posibil în acest moment. Tehnologia LNT are, limit, are anumite limite inerente. Această tehnologie permite respectarea limitelor legale impuse acum, însă Um, pe perioadă mai lungă de timp, s-ar putea să nu mai poată uh, să facă față. ik heb nog een vraag. Vă mulțumesc. Mai am o întrebare. În răspunsul la întrebarea cu numărul 10, a spus că din cele 8 vehicule pe care le-ați notat din punctul de vedere al uh, calității aerului. În șapte cazuri, acesta ar trebui să uh, recurgă la măsuri pentru a uh, respecta limitele impuse. Cred că totul depinde de Uh, mărimea și configurația fiecărui sistem. Există sisteme SCR care permit respectarea acestor plafoane. Există și uh, mașini cu sisteme SCR care cu toate acestea uh, emit de 20, ori, de 20 de ori mai mult decât limitele impuse. Care este diferența? Totul depinde de structura fizică acestor sisteme Apoi, în cazul tehnologiei LNT, totul depinde de sistemul de ardere a noxelor uh, captate. Și, uh, de exemplu, în, uh, dacă există un sistem SCR în care nu se injectează uree, sistemul nu va funcționa. Deci sistemul nu funcționează fără uh, injecția de uh, uree. Aspectul pozitiv în sistemul SCR, soluția este foarte simplă. Dacă se injectează mai multă uree, se vor reduc, reduce mai mult uh, mai mult noxele. Uh, dezavantajul este că uh, rezervorul de uree trebuie să fie umplut mai des, ceea ce presupune costuri suplimentare. Însă uh, sistemul SCR poate fi ambalat sau decelerat după buna voință. Mulțumesc. Domnul Leicaut, vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Moldan, pentru că ne-ați prezentat diferitele tehnologii și eu aș fi dorit să intrăm în detalii tehnice pentru a înțelege că ce este posibil din punct de vedere tehnic și care sunt limitările. Ați făcut măsurători atât în uh, SUA cât și în UE. Uh, Ne-am concentrat asupra motoarelor diesel și știm că în Statele Unite ale Americii standardele sunt jumătate față de cele europene și în California sunt și mai reduse. Și cu toate acestea, spuneți că dacă se folosesc tehnologiile actuale cunoscute, limitele din Cal- California pot fi respectate și este vorba de o combinație a tehnologiilor LNT și SCR. Am înțeles eu bine răspunsurile dumneavoastră. Uh, limita din SUA este de 31 de miligrame pe kilometru față de 80 de miligrame pe kilometru din Uniunea Europeană. Deci mai puțin decât jumătate. Și din câte, din câte am înțeles eu, um, această limită a fost uh, respectată de mașinile diesel uh, vândute în SUA doar prin sistemul SCR. Există cazuri în care se combină SCR cu LNT pentru a răspunde uh, punctului vulnerabil reprezentat de SCR, ceea ce înseamnă uh, emisii mai mari de NOx în momentul în care motorul este mai rece. Este o, un caz în care tehnologia LNT este mai eficace pentru reducerea noxelor. Deci dacă sunt combinate cele două tehnologii, atunci uh, întregul ciclu de funcționare a unui motor va fi acoperit. Și ca producător nu îți dorești ca pe viitor să nu uh, respecti uh, limitele impuse. Deci dacă se recurge la ambele tehnologii, atunci uh, se rezolvă aceste probleme. Ar fi posibilă uh, respectarea acestor limite doar prin tehnologia SCR, însă acest lucru ar scumpi uh, ve- uh, vehiculele. Însă uh, autoturismele diesel în SUA sunt uh, mașini de lux și în aceste, în aceste condiții uh, câteva sute de dolari în plus uh, ar afecta piața. Da, dar după cum ați uh, spus, este vorba de o competitivitate care trebuie să existe între toți producătorii de mașini. Deci nu ar exista un dezavantaj competitiv pentru că toată lumea ar trebui să respecte aceleași standarde. Însă, în rezumat, foarte clar, din punct de vedere tehnic, există tehnologiile care permit uh, respectarea standardelor europene, fără niciun fel de problemă. Da. Regulament, uh, normele privind uh, noxele în Statele Unite ale, Ameri- uh, ale, Ameri- ale Americii sunt respectate de producătorii de mașini uh, germani cu tehnologiile, din punct de vedere generic, care sunt folosite și în, uh, în Uniunea Europeană. Uh, pur și simplu se injectează o cantitate mai mare de uree decât se întâmplă în, uh, în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană se ține seama de intervalul de service în care trebuie să mergi cu mașina la, într-un service și există de asemenea alte tehnologii disponibile care nu eh, se regăsesc în autoturismele de pasageri, care ar permite reducerea și mai mult eh, a emisiilor. Există un sistem uh, prin care se injectează amoniac pur, care poate fi depozitat în formă solidă, în canistre, care permite reducerea mai mult de 90% a noxelor, dacă îți dorești acest lucru. Însă, Uh, producătorii au luat această decizie de a alege sistemul de injectare a substanței Alt Blue, a ureii, în locul uh, injectării amoniacului dintr-o varietate de motive istorice și care țin de tehnologii. Dar această tehnologie bazată pe amoniac există. Se folosește, de exemplu, pentru uh, autobuze. Deci, ne fiind uh, obligați să reinventăm roata, uh, dispunem de tehnologiile necesare pentru a reduce uh, noxele. Însă trebuie să ne întrebăm cât de mult dorim să le reducem și care vor fi costurile, uh, prețul autoturismelor. Deci este o alegere politică. Tehnologia există. Atunci am o întrebare scurtă. Ne puteți explica de ce legiuitorii au decis un factor de conformitate de 2,1 pentru vitorian, uh, știind că se poate respecta un factor și mai redus, părerea mea este următoarea. Există uh, diferențe foarte mari din punctul de, de, de vedere al performanței între producători. Volkswagen ar putea respecta cu ușurință 1,5, BMW-ul de asemenea, dar există alți producători care nu ar putea uh, să respecte acest factor de conformitate în aceeași perioadă și uh, presupun că nu erau sigur cât de uh, strict ar fi fost uh, RDE. Întrebarea se punea dacă standardele din 2007 urmau să fie puse în aplicare într-un mod foarte strict. Unii erau, erau uh, convinși că acestea pot fi, puteau fi diluate, amânate și așa mai departe. Însă este doar o presupunere din partea mea. Unii eh, au considerat că ar fi posibil pentru că au făcut acest lucru și în, eh, în trecut, deci nu era atât de urgent să investească în tehnologii de, reduse, de reducere a noxelor. Apoi s-a întâmplat scandalul eh, diesel și unii producători s-au trezit într-o situație puțin dificilă. Eu așa văd, așa interpretez evenimentele petrecute. Vă mulțumesc. Am încheiat prima rundă de întrebări și trecem imediat la a doua. Uh, sloturile afectate întrebărilor și răspunsurilor vor fi acum de 3 minute. Și v-aș ruga să respectați uh, timpul afectat, astfel încât să există și timp suficient invitatului pentru a răspunde. Domnul Pelet este primul. Hi, Mr. Merlin. I'm next to you, so that's, uh... Bună ziua! Mă aflu exact lângă dumneavoastră. Discutăm mai ușor. Aș vrea să mă refer la modul în care sunt exprimate limitele de emisii. Bineînțeles, sunt cantități bazate pe distanță, mili, miligrame pe kilometru, însă, conform Centrului Comun de Cercetare, GRC, um, prezent în fața noastră acum câteva săptămâni, Um, care a și efectuat un raport în 2011, acest mod de a exprima limitele este problematic pentru că nu există referințe la parametrii ai motorului. Discutăm am discutat despre asta de mai multe ori. O astfel de exprimare nu exprimă variabilitatea uh, foarte mare de pe șosea. Sunteți de acord cu această uh, poziția Centrului Comun de Cercetare din 2011 și trebuie să căutăm o altă cale de a exprima aceste emisii? Cred că răspunsul pe scurt este nu există altă cale. Ce se întâmplă la camioane este că se calculează în grame pe kilowatt oră, deci pe unitate de activitate a motorului măsura de kilowatt-oră se poate măsura cu precizie la camioane. Numărul de motoare este destul de mic și numărul de autovehicule este destul de mic, dar sunt atât de multe automobile care ar trebui testate. Nu ar fi practic și nu nici măcar nu am vrea să ne bazăm pe uh, semnale de la calculatorul de bord care ar putea să fie și manipulat de producător. Deci este nevoie de ceva uh, care să poată fi măsurat independent de, independent de auto, automobilul uh, uh, și cum a fost el făcut de producător. Uh, um, Pemsurile vin cu un GPS, deci măsu- măsoară uh, distanța și emisiile și producătorul nu poate face nimic pentru a manipula asta. Și așa este. Diferența între condusul în oraș și în afară este exact ceea ce căutăm, să vedem uh, diferențele. Domnul Belet, dar nu există experimente în Statele Unite, în Japonia sau altundeva unde să se fi încercat să se găsească o nouă abordare științifică pentru a lua în considerare toți acești parametri care într-adevăr duc la probleme când este vorba de măsurarea lor. Eu nu știu să existe. Până la urmă, ideea este că împarți ciclul pentru RDE și îl analizezi separat. Urban, rural și așa mai departe. Soluția poate că nu e cea mai bună, dar este simplă, practică. Nu am auzit de vreo alternativă viabilă pentru autovehicule. Domnul Bele, da, și se folosește peste tot în lume. Mulțumesc. Domnul Șulțe. Îmi pare rău, dar am uitat. Era domnul Ertog întâi și apoi, bineînțeles, domnul Șulțe. Mulțumesc, domnule Moldan. Aș vrea să ne, înceap, să ne întoarcem la ceea ce ați spus și dumneavoastră în răspunsurile dumneavoastră. Ați spus că ați vorbit cu autoritățile din Regatul Unit, ați uh, discutat cu ele despre această diferență între laborator și uh, șosea cu autoritățile britanice? am publicat informații, am uh, intervenit la conferințe ale industriei, am discutat cu oricine era dispus să ne asculte din 2012 uh, încoace și în ultimul an um, guvernul britanic care a acționat mai puternic uh, și, și alți factori, însă după cum am spus mai devreme, a fost atât de, foarte greu să ne construim uh, credibilitate. Când spuneam noxele sunt de patru ori uh, peste limită, oamenii nu, nu ne credeau într-adevăr. Am găsit aceste disparități și le-am raportat autorităților și am încercat să discutăm cu toată lumea pentru a spune că există noi seturi de date și că ar trebui să ne asculte. Unii ne-au ascultat, alții nu. Dumneavoastră spuneți că ați fost ascultat. Aș vrea să știu și care au fost uh, reacțiile după ce ați fost ascultat. Dacă au existat, evident. Reacțiile au fost diferite în funcție de cu cine discutam. Industria, timp de mult timp, a spus Bun, bun, foarte bine, dar avem nevoie de un test standardizat pentru că trebuie ca condițiile să fie egale, să fie în laborator, pentru că PEMS nu sunt foarte precise și au menținut această poziție până la Dieselgate, chiar dacă între timp s-au răzgândit. Asta a fost reacția industriei. Și o majoritate din, dintre forurile guvernamentale uh, își cam ascultau reprezentanții uh, din uh, industrie, din circumscripția lor. Domnul Ertug, Dar încă o întrebare. La, uh, între, răspunsul la întrebarea nouă ați vorbit despre un factor de conformitate de facto de 0,4 în Statele Unite. M-a interesat acest lucru. Puteți să ne explicați cum ați ajuns la această estimare și care sunt diferențele față de Europa? Este foarte ușor diferența între limitele reglementate. Aici 80 de miligrame și 31 de grame de miligrame pentru o mașină care are până în 5 ani în Statele Unite. Deci 31 împărțit la 80. Știu că nu este o comparare, comparație uh, perfectă, pentru că ciclurile de testare sunt diferite, dar faptul că e mai puțin de jumătate mi se pare foarte grăitor. Mulțumesc foarte mult. Domnul Șulțe acum. Da, vă mulțumesc și eu uh, pentru prezență. Aș avea două întrebări. Una se, se bazează pe un răspuns pe care l-ați dat acum câteva minute. Ați vorbit despre faptul că Volkswagen și BMW, fără probleme, ar putea să respecte un, standard de, un uh, factor de conformitate de 1,5 și alții nu ar putea. Ne-ați spus doi care ar putea, ne puteți da eventual informații despre cei care nu pot, poate nu să ne spuneți un nume, ci să ne spuneți poate de unde vin. Ceva mai concret. Cu plăcere vă dau nume. Noi lucrăm cu Automotor și Sport din uh, Germania. Am făcut studii împreună uh, prin care am uh, comparat 8 uh, mașini uh, pe motorină care și până la urmă s-a a reieșit că Volkswagen Golf era cel mai uh, curat, cu o marjă destul de bună. Microfonul vorbitorului este întrerupt. Acum funcționează. Deci, Tocmai când vrem să spun numele, s-a întrerupt. Cele mai poluante, cel mai poluant a fost Fiat 500X. Practic de 10 ori limita. Au fost testate pe aceleași șosete, în aceeași, șosele, în aceeași săptămână, pe, uh, Volkswagenul era la 1, ceva, factor de conformitate, până la 10. Și toate acestea sunt autovehicule omologate Euro 6. Iată un exemplu. Fiat nu sunt singurii, au mai fost și alții cu factor de conformitate cât se poate de ridicat. Chiar și unele vehicule Volkswagen. Unele dintre autovehicule care au fost printre primele Euro 6 au fost un Audi 8 de 3 litri, care avea un factor de 20 de conformitate. Deci nu este ca și când uh, Volkswagen ar avea un repertoriu perfect, departe de noi acest gând. Dar uh, cam asta era ideea, ca să vă dau niște nume. Domnul Șulțe, pentru că am avut câteva probleme cu microfonul, mai am timp să vă adresez o întrebare. Și eu sunt inginer și ne-ați spus că cooperați uh, cu automotor și sport. M-ar interesa cum vă asigurați dumneavoastră că la aceste uh, măsurători pe, uh, cu stații mobile nu se ajunge și aici la fraude. Sunt tot felul de lucruri bine gândite și poate că un inginer se poate gândi, bun, dacă montez un mecanism aici, am o mai mare presiune, cum facem să evităm manipulări și la aceste stații? Există multe feluri de a face asta, însă cele două principale sunt următoarele. Nu publicăm exact care este ciclul nostru de testare și apoi testăm și în Regatul Unit în același timp. Deci, practic, testăm același um, autoturism în Regatul Unit în același timp cu cel din Europa. Deci, dacă ni s-ar da un vehicul um, manipulat care ar putea să detecteze ciclul nostru de testare, am avea o diferență foarte mare cu celălalt test efectuat în Regatul Unit. Deci cred că ar fi aproape imposibil, chiar dacă ar veni cineva și ne-ar urmări de-a lungul rutei. Am prevăzut ceva și pentru asta avem anumite părți care nu sunt in- incluse, deci am prevăzut lucruri făcute am, am făcut lucruri special pentru ca aceste teste să nu poată fi trucate. Mulțumesc, domnul Zorinio. Muito obrigado. Uh, referiu que a questão que nos testes de medição não é uma questão tecnológica. Ah, bom... Mulțumesc. Ați spus că la măsurător nu este o chestiune neapărat eh, tehnică. Există teste bune de laborator, și uh, teste și uh, în condiții reale. Și ați vorbit și despre cum uh, efectuați dumneavoastră teste. Însă, până la urmă, a fost posibil să se folosească astfel de softuri de manipulare pentru a falsifica rezultate în laborator. Deci, sigur, trebuie să fie posibil și să se facă o manipulare similară pentru Uh, teste în condiții reale. Așa este? I would say it's much, much harder to defeat a PEMS test. Uh, the most... Este mult mai, gra- mult mai greu să uh, fraudezi un test uh, în condiții reale, PEMS. Bun, poți uh, cu PEM să te conectezi la calculatorul de bord și să vezi anumite, anumiți parametri, temperatura de răcire și așa mai departe, din punct de vedere uh, al unui practician este uh, util pentru că primești mai multe date. Dar ex- ar exista și o posibilitate ca mașina să-și dea seama că este testată prin softul instalat. Tocmai de aceea cred că prin, când se face această testare nu trebuie să aibă loc o conectare la calculatorul de bord. Mi se pare că este singurul risc uh, semnificativ. Noi am prevăzut o serie întreagă de alte elemente pentru a ne asigura că testul nu poate fi identificat. Față de laborator, riscul de a identifica un test este mult mai scăzut. Domnul Zorin, eu mulțumesc. Aș mai avea încă o întrebare. Ați vorbit despre comunicare. Bineînțeles, putem să vedem lucrurile din perspectivă tehnică, însă comisia noastră se ocupă și de aspecte politice. Am, uh, dumneavoastră ați spus că ați făcut mari eforturi pentru ca rezultatele testelor să fie comunicate. Și apoi ați spus că nu ați fost ascultați de industrie, de domeniul politic. Însă asta a afectat sănătatea multor persoane. Nu există cineva care ar fi trebuit să vă asculte? Clearly, um, that some process of uh, discovering what, what went on is necessary. Bineînțeles că este necesar să se afle cumva ce s-a întâmplat, dar am senzația că memoria va fi de durată scurtă atâta timp cât sistemul uh, RDE este eficace. Da, va trebui schimbată flota, va dura 10-15 ani până scoatem motoarele murdare diesel de pe șosele Însă, marea problemă va fi dacă RDE nu funcționează, pentru că întregul ciclu politic de a corecta uh, re, legislația și de a apoi reschimba flota uh, ne va duce, ne va, va dura 30 de ani. Deci asta este miza, să se uh, adopte acum reglementare eficace majoritatea consumatorilor nu vor să se gândească la sisteme de injectare cu URE, AdBlue și așa mai departe. Vor să-și cumpere o mașină care să funcționeze. Și tocmai de aceea am adus datele noastre pe piață, pentru că asta își doresc consumatorii, să, să, să aibă informații pe care să se poată baza am vorbit cu oameni care nu sunt în industrie, care practic mi-au spus că motoarele diesel sunt poluante și Volkswagen uh, sunt uh, personajul negativ. Dar dacă pe asta se bazează oamenii, nu își vor cumpăra mașina pe care și-o doresc de fapt, pentru că aceste informații sunt mai nu nuanțate. Și da, este nevoie de un proces politic și poate și juridic uh, de a afla ce s-a întâmplat, însă cel mai important lucru este să uh, facem lucrurile bine de această dată. Putem uh, să vorbim despre sistemul actual și uh, dacă are uh, avantaje și dezavantaje, dar partea cea mai importantă este ca acum să facem lucrurile bine. Domnul Demesmacher, văd că sunt următorul pe listă, deci voi trece la limba mea maternă. Molden, um, Domnule Molden, unul dintre, una dintre probleme este că, bineînțeles, trebuie să găsim soluții pentru viitor. Și trebuie să evităm greșelile trecutului. Ați vorbit despre această diferență și despre ciclul de testare. Ideea este că trebuie să avem cicluri de testare uh, bune. Cum poate uh, evolua un ciclu de testare odată cu progresul tehnologic. For, for the knock side of it, again, it, it, a lot of it comes down to the, uh, the in-service... În ceea ce privește uh, NOx-ele, tot, mult ține de conformitatea în uh, timpul utilizării. Și sunt multe lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare pentru a nu ne trezi în fața unei noi probleme. Uh, Evident, uh, sistemul SCR injectează amoniac. Ce se întâmplă dacă se injectează prea mult amoniac și acesta iese pe uh, țeava de eșapament netratat? Practic uh, schimbăm o substanță poluantă cu o alta. Însă, pe de altă parte, amoniacul este mult mai greu de măsurat pe șosele. Deci trebuie să vedem cum putem preveni această problemă, cum putem să ne asigurăm că nu schimbăm o problemă pentru alta. Sau dacă se inventează un alt sistem de tratare a gazelor de evacuare, nu vrem ca acesta să facă numai exact ce este prevăzut în RDE și să aibă alte efecte secundare neprevăzute. Deci e nevoie de o abordare holistică. Deci a, a, apoi a, din nou această abordare um, holistică. RDE nu vorbește despre consumul de, car- de carburant. Conform uh, WLTC, uh, în există în continuare o, în, înainte de WLTC, uh, um, diferența în consumul de carburant a fost, de, uh, a fost enormă. Poate cu uh, acest uh, sistem se va uh, reduce la 15%, dar uh, nu am rezolvat toate problemele. Și pe de, o, pe de o parte RD, din acest punct de vedere, este chiar mai uh, potrivit. Met de Europese Comisie, u hebt uh, heel wat... Organizația dumneavoastră, aveți contacte cu Comisia Europeană? Uh, prin contactele noastre la Comisia Europeană, uh, faceți schimb de expertize cu aceștia? Uh, pentru că aveți multă exper- experiență? Uh, da, uh, facem parte din acest for în care sunt uh, ascultați uh, și pot contribui uh, și pot participa diferitele părți interesate. Deci da, am participat aici, avem un dialog la acest nivel, avem un dialog și cu Centrul Comun de Cercetare la nivel mai tehnic și ei cunosc tipul de testare pe care îl facem, datele pe care le avem și poziția noastră generală pe acest subiect este că suntem cât se poate de deschiși să participăm. Vrem să participăm. Vom continua să facem uh, ceea ce facem în mod independent, cu metodologia noastră de testare, dar într-un mod foarte sincer și deschis, uh, participând pentru ca reglementările să fie cât se poate de bune și pentru a uh, corecta acest eșec al pieței. Mulțumesc foarte mult! Domnul Ghizeche, aveți cuvântul. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Domnule Molden, din răspunsurile noastre în scris, văd că um, ați discutat rezultatele testelor dumneavoastră cu guvernul britanic. Domnul Ertug a, a pus o întrebare în acest sens. Nu avem niciun fel de reacție în scris uh, sau nu ne-ați spus nimic despre reacția acestora în scris. ne-ar fi interesat cum a reacționat guvernul britanic sau reprezentanții guvernului britanic când le-ați prezentat uh, depășirile enorme pe care le-ați măsurat rezultatele inițiale pentru Euro 6 au uh, fost de factori de conformitate mult mai ridicat, 7, de 7 uneori față de limitele de reglementare și am început să anunțăm la conferințe și către autoritățile uh, relevante și reacția a fost una, să spun, reținută. Am fost ascultați în sensul că aveam senzația că vroiau să știe, ce, voiau să știe ce se întâmplă, dar nu am primit foarte multă reacție. Nu este ca și când ne-ar fi văzut ca pe un partener în procesul politic. Însă, există experți tehnici acolo și vor să știe ce se întâmplă. Dar apoi nu să-mi spună mie cum evaluează situația sau cum asta afectează negocierile uh, guvernului britanic pentru noi uh, regulamente. Nu sunt lucruri pe care trebuie eu să le aflu. Dar întotdeauna au fost foarte dornici să afle ce spun datele noastre. Bun, deci au fost interesați de informație, dar nu au fost neapărat informați să transmită mai departe informația sau să transmită către comisie informația pentru ca aceasta să uh, acționeze. Deci, practic, informația a rămas pe insulă. Este, pot să spun așa? No, I don't think that's fair. Um... Nu, nu cred că este o, eval- o, o reprezentare corectă a, uh, a ceea ce am spus conferințele la care am intervenit au fost în Europa continentală, majoritatea în Germania. Deci uh, publicul uh, era de cele mai multe ori uh, erau producători germani, reprezentanți al altor organisme, cu foarte puțină prezență britanică. Conversațiile mele cu regatul, cu guvernul britanic au fost, da, în Regatul Unit, dar majoritatea activității noastre este în afara Regatului Unit, în mare parte Germania și Statele Unite. Thank you. Uh, next. Mulțumesc. Domnul Zanonato. Sì, grazie. Sono state fatte molte domande. Mulțumesc, domnule președinte. Anumite întrebări pe care eu vreau să le pun au fost deja puse și ați răspuns în mod foarte clar. Acum aș dori să, mă, să revin asupra unor aspecte. Dacă am exclude situațiile în care emisiile sunt măsurate în așa fel încât pot fi eludate datele, deci în momentul în care există un sistem de testare, obținem anumite cifre și ulterior constatăm că pe șosea rezultatele sunt diferite, deci exclud acest caz. Atunci, mă întreb dacă nu cumva ar exista posibilitatea de a adapta sistemul de măsurare a emisiilor. Deci cele două sisteme, în laborator și pe șosea. Mă întreb dacă nu cumva există autoturisme care dau rezultate mai bune în laborator și mai puțin bune pe șosea și invers. Și atunci uh, fiabilitatea acelor date poate fi pusă sub semnul întrebării. Mă întreb dacă e o constantă, ceva care vine în mod repetat. Observăm aceste diferențe între teste în laborator, rezultate în laborator și rezultate pe șosea în mod constant, în mod repetat? Dacă diferența aceasta este constantă, atunci poate ea ar trebui să fie măsurată cu un factor X și atunci rezultatele în laborator ar putea fi, uh, ar putea fi precizate în funcție de acest coeficient X. Very interesting question. Um, we don't do any lab testing. Noi nu facem niciun fel de testare în laborator. Deci nu vă pot vorbi despre testarea în laborator pe care ți-o fi făcut noi. Noi uh, transmitem datele în condiții reale de condus către oficiali. Și despre aceste cifre discutăm. Și asta e variabil atât pentru emisiile de noxe, cât și pentru consumul de combustibil. Și cred că am putea spune că nu există niciun fel de factor de conversie între cele două tipuri de rezultate în laborator și pe șosea. Există diferențe foarte mari. Există mașini care... Microfonul s-a întrerupt. Deci, spuneam că există anumite mașini care au rezultate similare în laborator și în condiții reale. Și sunt mașini unde diferența este foarte mare. Și dacă să ne uităm, spre exemplu, la indicatorul de calitate al aerului, de asemenea, rezultatele pot fi foarte diferite în laborator și în uh, condiții reale. Și asta cuprinde și autovehicule care se află și în categoria A și în alte categorii de autoturisme. Deci putem spune că există un număr foarte mic de uh, autoturisme, mai puțin de 100, dacă nu mă înșel, și uh, doar 8 dintre ele, deci 1%, au uh, un sistem echivalent de rezultate în colaborator și în condiții reale. Una dintre aceste mașini este una din mașinile Aston Martin. Dar există și situații în care diferențele în materie de emisii de CO2 pot merge până la 300% în, în momentul în care acestea sunt testate fie în laborator, fie pe șosea. Iar rezultatele obținute în laborator erau atât de bune încât uh, au uh, uh, impresionat, însă diferența cu testarea pe șosea a fost foarte diferită și e clar că sistemul de testare nu e neapărat perfect, însă în diferitele grupuri de autoturisme și în diferitele tipuri de testare vor exista diferențe, însă nu avem niciun fel de factor de, de uh, pentru a converti aceste cifre în cifre echivalente pentru a vedea dacă într-adevăr sunt discrepanțe. Președintele, mulțumesc, domnul Rochefort. Mulțumesc, domnule președinte. Sincer, Mie mi se pare că intervenția dumneavoastră în această după-amiază este una foarte importantă pentru noi, pentru că mulți dintre noi v-au pus deja o întrebare pe care eu vreau să o pun, dar am să insist încă o dată pentru a merge un pic mai departe și anume, nu înțelegem cum anume autoritățile publice nu au reacționat la ceea ce ați publicat dumneavoastră. Deci președintele, acum câteva momente, S-a referit la Comisia Europeană, s-a vorbit despre autorități guvernamentale. Aș vrea să fim foarte preciși aici. Dumneavoastră ați spus adineaori că, ați, ă, că au fost tentative de a vă decredibiliza. Aș vrea să știu cine și cum nu neapărat persoana nume prenume, ci aș vrea să știu dacă e vorba de autorități publice sau dacă e vorba de reprezentanța Comisiei Europene. Uh, cine anume a încercat să vă decredibilizeze și în ce fel? Pentru a răspunde în modul cel mai simplu, am putea să ne uităm la declarații în mass media, în mod public. Deci noi când publicăm date, rezultate, și când, uh, spre exemplu, un uh, producător venim cu rezultate proaste ale mașinilor sale, reacția este să pună sub semnul întrebării seriozitatea testărilor noastre, Eu spunând că, spre exemplu, echipamentul nostru de testare nu e fiabil. Ori noi știm că nu, nu e chiar așa, pentru că noi avem un nivel garantat de fiabilitate al datelor. Producătorii sau alte entități uh, au întotdeauna o reacție care este în uh, mass media și încearcă să pună sub semnul întrebării întregul sistem de testare în loc să vină și să analizeze argumentele și datele pe care noi le-am furnizat. Asta la început. Acum uh, se întâmplă mai rar, dar în continuare se mai întâmplă. Ceea ce încerc eu să evit este așa, să povestesc uh, anecdote. Încerc să demonstrez cu argumente afirmațiile noastre. Producătorii uh, pot avea un feedback negativ față de munca pe care o desfășurăm noi. S-a pus sub semnul întrebării fiabilitatea, precizia, faptul că n-am testat la întâmplare, că nu putem compara X cu Y, că testele din laborator sunt de fapt testele cele mai bune care pot fi realizate, pentru că acolo poți avea un control asupra întregului sistem și așa mai departe, și că de fapt cifrele neîndecent nu servesc nimănui și că nu ajută la nimic și așa mai departe. Asta s-a întâmplat la început, însă observăm că în ultimii ani tendința este diferită și din ce în ce mai mulți oameni au încredere în munca pe care o facem noi. Pentru că am făcut din ce în ce mai multe teste și am publicat din ce în ce mai multe date în mod deschis către public, către cei care doresc să le analizeze. Aș putea să merg și mai departe, însă deocamdată acesta ar fi răspunsul meu cel mai scurt la întrebarea pe care a spus-o. Domnul uh, Roșfor, considerați că există o concurență între diferitele societăți, firme, servicii care oferă aceste testări? Această concurență este una loială în momentul de față sau este uh, nu neapărat loială pentru că anumite entități nu sunt tot, tot atât de independente și autonome ca și dumneavoastră. Și ajung implicit și la întrebarea cine vă finanțează. Ați răspuns foarte clar că nu aveți niciun fel de dependență financiară față de vreun sponsor oarecare. Acum, după părerea noastră, concurența este trucată, este neloială în ceea ce privește celelalte entități care fac testări și care nu au aceeași grad de independență ca și dumneavoastră. eu aș spune că există o lipsă de concurență imensă, da, în domeniu. Acum, n-aș sugera niciun fel de comportament inadecvat sau vreo, vreun, vreun conflict de interese. Eu aș spune că datele testarea NDC a dus la cifre frumoase, rezultate frumoase, bune pentru producători, pentru că bă, aveau nivele bune de uh, consum de combustibil, de emisii uh, și producătorii de multe ori s-au lăudat cu experiența și expertiza lor și au spus că, uitați, da, și emisiile de CO2 au scăzut foarte mult. Uh, Uh, emisiile de noxe, de asemenea. Chiar dacă e adevărat, e un fel așa de echilibru uh, încântător pentru, pentru, pentru producători și uh, producătorii vin în continuare cu sisteme de testare care alimentează, de fapt, această tendință pozitivă și optimistă. Acum, eu n-am niciun fel de dovadă precum că cineva ar fi avut intenții negative sau ar fi fost prost intenționat. No. Domnul Ghizică. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Moldan, din nou. Suntem la Comisia de anchetă emis, evaluăm lucruri din trecut și vedem că nu toate lucrurile s-au desfășurat în mod adecvat, însă suntem o comisie de anchetă care trebuie să adopte niște recomandări și mâine avem vom face un pas important prin adoptarea raportului intermediar al colegului nostru Zalba. Pe lângă activitatea acestei comisii se discută despre modificarea cadrului de reglementare a omologării de tip și a măsurilor de, de monitorizare de supraveghere a pieței. Și din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi recomandările dumneavoastră practice, astfel încât pe viitor cadrul legislativ să aibă uh, forma necesară care să ducă la uh, imposibilitatea uh, eludării, manipulării, evitării respectării normelor legislative. The revisions to the type approval uh, process, I think... Revizuirea sistemului de omologare a reprezentat o adevărată îmbunătățire. Ar putea, poate, să mai existe câteva sugestii pentru a îmbunătăți și mai mult. Uh, aș am o apreciere destul de pozitivă totuși per total și face parte, serviciile acestea de uh, punere uh, de, de conformitate fac parte din întreaga ecuație și trebuie să ne asigurăm că dacă este de datoria statelor membre pentru a se asigura că uh, toate condițiile sau cerințele sunt garantate, aici e vorba de o adevărată cascadă de responsabilitate la nivel de state membre. Și cred că asta ar putea să fie poate recomandarea mea principală în așa fel încât sistemul să fie unul de succes. În al doilea rând, trebuie să analizăm în mod uh, aprofundat sistemul de emisii de CO2. De, și să avem un, un sistem de reglementare, aș spune eu, holistic, pentru că avem, pe de o parte, sistem de testare CO2 într-un fel, NOx altfel și așa mai departe. Dar există o, o legătură între acestea. Și am vorbit adinaori despre amoniac. Amoniacul a putea să devină pe parcurs o problemă majoră. Știm că există nu numai o latură tehnică, ci există și o dimensiune politică a întregului sistem, în așa fel încât să ne asigurăm că nu vom înlocui o sursă de poluare cu alta și că vom uh, reuși să ne atingem obiectivele în materie de praguri de emisii, cele pe care ne le-am fixat. Trebuie să ne asigurăm că sistemul este așa de bine ă, este conceput în așa fel încât întreaga piață să funcționeze și că producătorii să pună pe piață mașini foarte bune și da, chiar dacă deocamdată sunt bune, să producă mașini și mai bune și să avem condiții egale de tratament pentru toți, tot, toți cei care intervin în sistem și dacă sistemul de, de, de reglementare este plin de lacune și neajunsuri, atunci aceste neajunsuri și aceste găuri, acest vid poate fi exploatat. Alors, Madame Christine revaud Doamna Christine Revon Dalones. Mulțumesc. Am să vin încă o dată cu o întrebare, voi prelungi de afară o întrebare pe care am adresat-o în primul tur de intervenții. Strategiile de fraudă, de invalidare. A spus că există niște sisteme și mai simple decât softul utilizat la bordul autoturismelor. Ne puteți da mai multe detalii?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 because it's not so much about breaking rules, it's about, you know, exploiting where rules are not. Spun prea multe în ceea ce privește anumite uh, tehnici. Nu există suficientă informație, nu e suficient de detaliată și de deci ce mai simplu de, de, de profitat de aceste neajunsuri. Par exemplu, qu'est-ce qui n'est pas Spre exemplu, ce nu este acoperit în regulamente și care ar putea fi astfel exploatat? Which either not covered or where a big, um... Ce nu e acoperit? o gamă largă de aspecte. Spre exemplu, presiunea cauciucurilor, gradul de umflare al cauciucurilor. Asta e clar că pot avea un efect pozitiv. Sincer, nu e neapărat domeniul meu de competență, ceea ce E vorba de diferite sisteme, ca să zic așa, de optimizare a rezultatelor. Nu e neapărat domeniul meu. Și există studii care merg chiar foarte în detaliu, așa că v-aș ruga să le consultați. Însă, în sistemul de omologare de tip, aceste teste, aceste strategii sunt utilizate și oamenii se gândesc la felul în care se desfășoară testul și vin cu tot felul de strategii. Și apoi, urmează testarea, asta în laborator și apoi urmează testarea pe șosea. Și acolo apar, apar discrepanțele și cred eu că aici ar trebui să avem uh, poate atenția cea mai uh, uh, aprofundată. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Domnul Ecaut, doreați să mai interveniți? Um, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, domnule Moldan, pentru răspunsurile dumneavoastră. Ați răspuns aproape la toate întrebările pe care m-aș fi putut gândi. Așa că, în concluzie, aș putea spune că problemele pe care le avem deocamdată, cel puțin concluzia mea din ceea ce a spus dumneavoastră, este că e, un e o problemă la nivel de reglementare. Mă corectați dacă mă înșel. Deci, în cadrul de reglementare, și, în al doilea rând, evident, mulți politicieni au spus, bun, dar atunci lucrurile o să se îmbunătățească când vom avea noul ciclu de testare. Și atunci erorile din trecut vor fi corectate. Însă eu cred că rămâne de văzut, de dovedit și cred că cel mai important este cel de-al patrulea pachet în sistemul de testare de conformitate. Și atunci întrebarea mea este foarte simplă. Noi, ca și Parlament, va trebui să negociem ci va trebui să ajungem la un acord în ceea ce privește acest al patrulea pachet. Acum, care sunt cele mai mari pericole care ne pasc în așa fel încât acest cel de-al patrulea pachet să nu dea rezultatele scontate, aer curat și stimulente necesare pentru ca producătorii să vină cu mașini mai curate și mai bune? Dacă ne puteți da un pic uh, uh câteva impresii din partea dumneavoastră despre acest pachet. Cred că în pachetul acesta de conformitate și servicii de omologare, cred că pericolul cel mai mare este că să nu fie implementat pe deplin și să lăsăm statele membre să facă așa diferite variațiuni pe aceeași temă. Și atunci să nu dea o roade concret. E un aspect foarte interesant. În Statele Unite și în California există acest sistem de supraveghere, dar chiar și ei uh, au constatat că există discrepanțe, spre exemplu cazul Volkswagen, au, au descoperit acest lucru. Ideea este că uh, um, autoritatea de supraveghere nu a fost suficient de bine uh, finanțată, de puternic finanțată și nu a avut resursele necesare pentru a depista problemele mai devreme. Deci, până și în Statele Unite a fost destul de greu să, uh, o, să, să depistezi pe cel care a fraudat, deși au totuși finanțarea necesară. Acum, la nivel de uh, reglementare. E clar că e, acolo a existat un eșec, însă nu putem pune totul pe seama reglementării. Pentru că e vorba de un echilibru fragil între toți actorii care intervin și e nevoie, a fost nevoie de un șoc extern pentru ca acest echilibru să fie dezvăluit. Nu, e doar, nu ține doar de răspunderea celor care redactează regulamentele. Există diferiți factori și diferite motive care uh, uh, permit funcționarea sistemului. Și cred că trebuie să Uh, vedem cum vom putea justifica pe viitor menținerea testelor în laborator așa cum se desfășoară în momentul de față. Și atât statele membre, cât și producătorii și reprezentanții acestora, fiecare actor în parte are o parte de responsabilitate. Așa că nu putem să-i acuzăm doar pe unii dintre ei și să uh, uităm că e vorba de o răspundere partajată. Thank you very much, colleagues. We are Mulțumesc foarte mult. Am ajuns, dragi colegi, la finalul acestei liste de oratori. Cred că a fost o audiere foarte interesantă, foarte instructivă. Vreau să vă mulțumesc celor doi oratori, celor doi experți, încă o dată, pentru prezența dumneavoastră și participarea la aceste audiere în această după-amiază în comisia noastră. Colegii care doresc să transmită întrebări suplimentare în scris pot face acest lucru. Le veți transmite uh, cel mai târziu miercuri secretariatului nostru cel mai târziu pe data de 23. Și în încheiere, ședința noastră va continua mâine la ora 9 cu un schimb de opinii în ceea ce privește raportul interimar și urmat apoi de o audiere cu reprezentanți ai Comisiei Europene și experți. Mulțumesc foarte mult!